Allora, buonasera a tutti, se prendete posto, per favore. Bună ziua tuturor, vă rog frumos să luați loc. Allora, innanzitutto c'è da fare una piccola modifica all'adozione. Înainte de toate, avem o mică modificare a proiectului de ordine de zi. După prezentarea proiectului de raport al domnului Liberadski, comisarii ne vor prezenta un raport referitor la consolidarea rolului de supraveghere al Comisiei în cadrul gestionării acțiunilor structurale. Deci, punctul 5 de pe ordinea de zi se va modifica. Vom avea prezența comisarilor și dezbaterea va dura o oră. Mai departe, aveți procesul verbal al reuniunilor din 2 și 3 decembrie 2009 și din 25 și 28 ianuarie 2008. Vă amintesc tuturor că mâine dimineață trebuie să veniți cu cartelele de vot ca să putem vota procedura conform raportului Cozzolino. Punto 4 dell'ordine del giorno. Salutiamo innanzitutto il ministro. Trecem mai departe și am dori, în primul rând, să-i urăm bun venit domnului Carlos Ocania, secretar de stat pentru finanțe al Regatului Spaniei. Mulțumim pentru prezență. Văd că domnul Liberațchi, domnul raportor, nu este aici.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 Siccome eh, avrà la parola per primo il signor Ministro di Spagna. Domnul ministru din Spania va fi primul nostru vorbitor. Cred că trebuie să-i dăm cuvântul fără să mai pierdem vremea. Sper că și domnul raportor va apărea în timp util și atunci îi vom, îi vom da și lui cuvântul. Vom discuta despre descărcările de gestiune pentru 2008, recomandările Consiliului. Domnul ministru are cuvântul, vă rog. Signora, signore, signorie. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere și mă simt foarte onorat să vă prezint astăzi în numele Consiliului recomandările privind descărcările acordate Comisiei pentru implementarea bugetului pe 2008, care a fost transmis Parlamentului European după ce a fost adoptat de ECOFIN în 16 februarie. În timpul ultimelor luni, Consiliul a examinat anunțit implementarea bugetului pe 2008 de către Comisie, în baza observațiilor efectuate de Curtea de Conturi. Consiliul salută tendința pozitivă continuă pe care a confirmat-o încă o dată Curtea în raportul său anual pe 2008. Curtea a recunoscut anul acesta noi ameliorări în gestionarea și controlul fondurilor Uniunii Europene în foarte multe domenii de politică și mai ales pentru agricultură și resurse naturale. Totuși, trebuie să rămânem realiști și să înțelegem că eforturile făcute de către Comisie și de către statele membre pentru a ameliora gestiunea fondurilor nu uh, dau imediat nu dau întotdeauna imediat efecte observabile. De aceea, trebuie să nu surprindă pe nimeni că declarația de asigurare a curții, așa numită DAS, rămâne împotriva unei mari părți a bugetului pe 2008, ca și până acum. Dați-mi voie să subliniez principalele motive care au dus la recomandarea Consiliului de a se acorda descărcarea Comisiei. În primul rând vreau să menționez conturile anuale ale Uniunii Europene. Consiliul a luat notă cu mulțumire că deja al doilea an la rând, Curtea de Conturi și-a exprimat opinia favorabilă privind, privind încrederea pe care o putem avea în aceste conturi și a recunoscut că acestea reprezintă în toate aspectele materiale poziția financiară a Uniunii Europene. Consiliul recunoaște buna funcționare a acestui tip de contabilitate și uh, care a fost introdus în 2005 și încurajează Comisia să mențină calitatea ridicată a conturilor Uniunii Europene. În ceea ce privește legitimitatea și regularitatea acestor tranzacții și eficiența sistemelor de supraveghere și control, Consiliul este satisfăcut de uh, avizul uh, de audit cu, cu privire la venituri în legătură cu angajamentele în toate domeniile de politică și privind plățile în domeniile educație și cetățenie și administrare. Mai mult, Consiliul salută mai ales ameliorările vizibile efectuate în domeniul agricultură și resurse naturale. Pentru plățile din acest domeniu politic global, Curtea a prezentat pentru prima dată un nivel de eroare estimată sub pragul de uh, materialitate. De admisibilitate, mă scuzați. Sistemul de administrare și control integrat, care acoperă cea mai mare parte a cheltuielilor în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă, continuă să fie un instrument util în ameliorarea managementului financiar. Numai uh, din cauza că în domeniul dezvoltării rurale a rămas o uh, rată mare de eroare, în domeniul cheltuielilor, avizul curții pentru acest domeniu politic a rămas calificat. Însă, în ciuda, uh, în ciuda mesajelor pozitive, o foarte mare parte a cheltuielilor a fost în continuare afectată de nivelul admisibil de eroare. În mai multe domenii politice majore s-au uh, constatat numai ameliorări limitate. Curtea a rămas cu o opinie negativă pentru domeniile coeziune, cercetare, energie și transport și asistență externă, dezvoltare și extindere. Consiliul regretă acest fapt și încurajează toți actorii implicați să-și uh, sporească eforturile. Trebuie să facem progrese în aceste domenii, să reducem neregulile și să obținem rezultate mai bune și mai acceptabile. Consiliul este deosebit de preocupat de evaluarea curții, conform căreia în domeniul coeziunii, cel puțin 11% din suma totală nu ar fi trebuit să fie rambursată. Aș dori însă să subliniez că această cifră se referă la rambursările privind proiecte de politică de coeziune din perioada anterioară de programare, 2000-2006, care au o, o perioadă afectată de erori sistemice, după cum știm. Structura de supraveghere ameliorată privind reglementările din noua perioadă de programare 2007-2013 poate să fie evaluată doar când rambursările acestor proiecte vor începe să fie auditate. Mai mult, caracterul multianual al cheltuielilor trebuie să fie luat în calcul. Neregulile identificate de către curte au fost în principal erori de eligibilitate care pot să fie remediate prin corectări și recuperări în anii ce vor urma. În mare parte, acest lucru s-a făcut începând cu 2008. Consiliul remarcă că Curtea de Conturi nu a raportat niciun fel de caz de potențială fraudă. Cu toate acestea, Comisia și statele membre trebuie să reacționeze urgent de îndată ce uh, vor apărea problemele, de îndată ce problemele se manifestă. Trebuie să-și amelioreze ghidarea, supervizarea, monitor, să monitorizeze implementarea acțiunilor de corecție. Consiliul amintește că o corecție, că mecanismele de corecție și recuperare transparente trebuie să facă parte dintr-un cadru de control eficient. Consiliul subliniază faptul că simplificarea ulterioară a regulilor atât de complexe este necesară în toate domeniile politice. De câte ori se stabilesc noi programe sau regulamentele și programele existente sunt revizuite, trebuie să se dea o atenție deosebită regulilor simple și clare care sunt ușor de înțeles într-un mod uniform. S-au făcut deja progrese ducând către simplificare atunci când am uh, creat legislația pentru actuala perioadă de programare. Însă vor trebui să facă mai multe eforturi atunci când programele pentru următorul cadru financiar multianual vor fi pregătite. Și trebuie să amintesc în acest context că este necesar un echilibru adecvat între regulile simplificate și uh, țintirea planurilor de cheltuieli pentru atingerea obiectivelor respective. Este necesar un nivel adecvat de control pentru a asigura o uh, gestionare financiară sănătoasă a fondurilor. Consiliul este convins că eficiența și consecvența controalelor trebuie să fie încă ameliorată. Pe de altă parte, povara controlului trebuie să rămână proporțională față de beneficiile obținute din aceste controle. Comisia și statele membre sunt deci încurajate să utilizeze cât mai mult rezultatele controalelor și să facă schimb de informații de câte ori o posibilitate. La fel, Consiliul consideră că toate activitățile de audit la toate nivelurile trebuie să fie mai bine coordonate pentru a se evita duplicarea eforturilor de audit și pentru a se ajunge la o înțelegere comună a rezultatelor auditurilor. Ameliorările din gestionarea fondurilor Uniunii Europene, conform raportului curții, sunt foarte promițătoare și am încredere că progrese ulterioare se pot obține în următorii ani. Însă, pentru a atinge acest obiectiv, toți actorii, Comisia, în cooperare cu statele membre, trebuie să contribuie și să întreprindă măsuri adecvate. Numai atunci vom reuși să ne atingem principalul obiectiv și anume să obținem un DAS pozitiv. În încheiere vreau să vă asigur că Consiliul știe foarte bine care eforturi sunt încă necesare pentru a garanta o gestionare financiară mai bună a fondurilor Uniunii Europene. Însă, ținând cont de toate elementele, Consiliul a reușit să recomande descărcarea pentru Comisie în ceea ce privește implementarea bugetului pe 2008. Și înainte de a încheia, aș dori să mai menționez și recomandările de, de, de descărcare pentru cele 23 de organisme sau agenții create de către comunitățile europene care au personalitate juridică și care primesc contribuții de la bugetul Uniunii Europene. Multe dintre aceste agenții ar putea să-și amelioreze mai mult gestiunea financiară conform sugestiilor curții, însă Consiliul a reușit să recomande o descărcare pentru toate acestea. Mai mult, Consiliul a adoptat o recomandare de descărcare pentru cele patru agenții executive și cele două întreprinderi comune pe baza um, declarațiilor de asigurare din partea curții. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc reprezentantului Consiliului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 vedere general, suntem conștienți de faptul că aceasta nu este o sarcină ușoară, mai ales în trecut știm că procedurile au fost foarte complicate. La punctul 21 facem un apel către Comisie pentru a prezenta un sistem eficace multianual pentru recuperări, care să ia în considerare capabilitățile fiecărui stat membru în parte. Ceea ce ne dorim de asemenea este să salutăm faptul că Comisia a acceptat declarațiile naționale ale statelor membre. Cu toate acestea, opt dintre aceste declarații pe care le-am primit până acum sunt foarte diferite. Ele nu pot fi comparate. Metodologiile după care au fost elaborate sunt complet diferite. Nu există un termen până la care trebuie făcut această comparație și nu putem să ne dăm seama care sunt sumele care au fost uh, alocate pentru anumite perioade. Uh, situațiile din aceste declarații nu sunt suficient de clare și de aceea facem un apel uh, la Comisie. Este minunat că aceste declarații există, dar avem nevoie de o metodologie unitară toate statele membre trebuie să prezinte aceste declarații naționale um, mergând pe niște linii comune. Un uh, alt comentariu este legat de serviciul intern de audit al Comisiei. Am avut o dezbatere, ne-am întâlnit de fapt de 14 ori cu comisari, cu director general uh, din cadrul Comisiei și am discutat despre acest sistem intern de audit al Comisiei. Sigur că suntem de acord cu faptul că, uh, într-adevăr, Comisia ar trebui să fie orientată spre performanță, spre obiective. Nu ar trebui să se transforme într-o altă curte de conturi. Totuși, în același timp, ne dăm seama că există anumite direcții generale care și-au îmbunătățit activitatea, în timp ce altele nu și-au îmbunătățit activitatea deloc. Așadar, situația este foarte fragmentată. Din punctul nostru de vedere, adică din punctul de vedere al Parlamentului, o chestiune foarte importantă din raport este responsabilitatea politică și administrativă a Comisiei. Pentru noi este foarte importantă atingerea obiectivelor fixate, mai ales faptul că intențiile politice ale Parlamentului European, ale Uniunii Europene și ale Comisiei au fost uh, coerente. Două domenii sunt deosebit de importante. Uh, fondurile și acțiunea externă. În momentul de față ne aflăm, ne aflăm într-o situație în care rezervele apar din nou și din nou în rapoarte. Acest lucru a apărut și în rapoartele trecute și eu, în calitate de raportor, trebuie să trag concluzia că Comisia a acceptat în mod formal toate rezervele exprimate, însă nu există niciun fel de uh, niciun fel de activitate ulterioară de um, a încerca um, corectarea situației. Nu există nici obiective clare și de aceea aș dori să uh, propun uh, două elemente care să fie incluse în text. 1. Am putea să spunem, da, există niște îmbunătățiri um, care însă au loc într-un ritm foarte lent. Există totuși niște îmbunătățiri în privința uh, fondurilor, utilizării fondurilor Uniunii Europene și am putea, așadar, pe baza acestui argument, să acordăm descărcarea de gestiune Comisiei. Concluzia a doua, pe care putem și trebuie să o luăm în considerare, este aceea că ar trebui să inițiem un dialog cu Comisia să facem apel la Comisie pentru a ne prezenta un document de lucru și un plan de acțiune care să includă următoarele aspecte. Chestiuni orizontale, gestiune bugetară, declarațiile naționale, sistemul, sistemul de audit intern din cadrul Comisiei, responsabilitatea politică și administrativă, un sistem multianual uh, pentru recuperări, punându-se accentul asupra acțiunii externe și asupra fondurilor, fondului de coeziune. Și de asemenea, trebuie să menționăm, odată ce primim din partea Comisiei un calendar uh, pentru pregătirea acestui plan de acțiune și pentru prezentarea sa, am putea să revenim și să discutăm asupra uh, acordării descărcării de gestiune comisie, să vedem dacă acordăm descărcarea de gestiune sau nu. Și acum aș dori să iau, îi rog pe colegii mei să ia în considerare aceste sugestii ale mele. Este clar că trebuie să alegem una, o cale sau alta. Eu aș vrea să văd totuși niște îmbunătățiri rapide cu privire la utilizarea fondurilor europene. Trebuie îmbunătățită eficiența utilizării acestora um, în ceea ce privește alocarea fondurilor, astfel încât să fim siguri că vor avea și rezultate fondurile investite. Și în același timp, am dorit să vedem îmbunătățiri radicale în ceea ce privește disciplina financiară și cheltuielile nu nu vrem să mai vedem uh, întârzieri. Vrem ca întârzierile privind plățile să fie eliminate complet. Acesta este angajamentul tuturor statelor membre, dar nu există niciun fel de îmbunătățiri până în momentul de față și mă tem că riscăm ca uh, procesul integrării europene să fie foarte slăbit din această cauză. Am dori o mai bună cooperare între Parlament și Comisia Europeană, pentru că este vorba aici de fonduri europene care trebuie gestionate în comun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liberațchi! Am să dau acum cuvântul uh, colegilor care doresc să se exprime. Consiliul ne-a solicitat să adresăm întrebări în grup, să nu avem o metodă de, de ping-pong, ci să grupăm întrebările. Domnul Staes. Domnul Liberațchi a prezentat în lucrurile în mod foarte clar în ceea ce privește descărcarea de gestiune acordată Comisiei. Uh, și este foarte bine că există uh, în, alături de noi, uh, este alături de noi uh, ministrul um, secretarul de stat pentru finanțe al Parlamentului uh, al uh, Spaniei, pentru că aceste lucruri trebuie discutate foarte clar și este foarte clar momentul de față. Consiliul trebuie să-i acorde mult mai multă seriozitate, mult mai multă atenție uh, solicitărilor Parlamentului. Colegul meu este membru în Parlament uh, de atât de mulți ani și eu m-am ocupat de acest dosar. Este deja a doua descărcare de gestiune la care particip și nu am senzația că Consiliul ia într-adevăr în serios acest exercițiu. Există acest raport al Curții de Conturi care spune că 31% din buget este o sumă la care se observă o marjă de eroare de 5%. Ceea ce înseamnă că, de fapt, dacă ne gândim și la fondurile structurale, la fondul de coeziune, marja de eroare este și mai mare. Ajungem până la urmă la 11%. Și nu doar Comisia pentru Control Bugetar are această opinie în Parlament. Nu, am discutat aceste probleme cu toții în plen și fiecare uh, dintre noi poartă aici o parte a responsabilității. O mare parte a bugetului european uh, este gestionat uh, în mod parțial de către Comisie, respectiv de către statele membre, ceea ce înseamnă că și Comisia și statele membre poartă responsabilitatea pentru modul în care se utilizează banii în fiecare țară. Statele membre trebuie să aibă grijă ca banii să fie bine gestionați. Noi, cei din Comisia pentru Control Bugetar și, de fapt, toți colegii din Parlament, am spus întotdeauna că trebuie să ajungem la un sistem prin care fiecare stat membru, miniștrii de finanțe din fiecare stat membru, să da un fel de declarație de asigurare, un fel de certificare prin care ministrul respectiv să spună da, am primit niște fonduri și am monitorizat modul în care acestea au fost cheltuite intern, am uh, desfășurat controle pentru a mă asigura că banii sunt folosiți uh, așa cum trebuie și de aceea dau acum această declarație de asigurare. Această propunere a fost foarte bine uh, primită în Consiliu. Există și unele state eurosceptice care uh, sunt oarecum reticente, dar majoritatea ar dori să încerce acest lucru. Domnule secretar de stat, uh, eu am înțeles că în uh, ultima reuniune a Consiliului, ministrul de finanțe al Spaniei nu ar fi de acord cu acest lucru. Aș fi vrut să uh, aud faptul că, într-adevăr, uh, cei uh, miniștri își doresc, într-adevăr, să îmbunătățească acest exercițiu și, prin urmare, doresc să-și asume mai, o mai mare responsabilitate. Și cred că ar trebui, ar fi trebuit să se discute foarte clar în Consiliu și să se spună, da, există niște irregularități, este foarte rău uh, că există greșeli. Sigur, ar trebui să dăm niște declarații, dar în, acestea sunt vorbe, iar practica rămâne aceeași ca și în trecut. Dumneavoastră și cu ceilalți 26 de colegi ai dumneavoastră, sunteți oare pregătiți să uh, începeți această dezbatere cu, în mod serios cu noi? Da, um, președintele, uh, nu avem atât de mult timp, astfel încât am să vă rog totuși să vă exprimați mai scurt. Am cinci vorbitori care doresc uh, cuvântul, deci vă rog frumos, mult mai repede, doamnă Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne uităm la propunerea uh, Consiliului, atunci am senzația că este o satiră. Problemele sunt în statele, la statele membre. problemele de administrare sunt acolo și Consiliul um, se comportă ca și cum nu ar avea nimic de a face cu aceste probleme, ca și cum ar fi o entitate total uh, separată de statele membre. Ce trebuie, uh, ce trebuie făcut pentru a îmbunătăți administrarea? Uh, dumneavoastră veniți dintr-o țară care are cele mai proaste rezultate în utilizarea fondurilor europene. Aveți dumneavoastră împreună cu Grecia și cu Italia uh, aveți pro, undeva un procent de 49% um, din, uh, din neregularități, așadar care sunt lecțiile pe care le trageți dumneavoastră din urma acestei, în urma acestei experiențe. Um, vedeți că uh, nu, sunt foarte mari pierderile, gestiunea este foarte proastă și dumneavoastră nu ați uh, intrat într-un dialog sincer cu noi și cu colegii dumneavoastră atunci când a fost vorba de aceste uh, probleme. Așadar, întrebarea mea este, ce face Consiliul și ce face Spania pentru a îmbunătăți administrarea fondurilor? Care sunt lecțiile pe care le trageți din experiența de până acum? Mulțumesc! Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să mă alătur colegilor mei pentru a sublinia că nu vizăm Spania în mod particular, dar sentimentul pe care îl avem este acela că Consiliul nu se interesează suficient de necesitatea ameliorării gestiunii fondurilor comunitare. Știți că 80% din buget uh, funcționează în gestiune repartizată, așa încât uh, am dori uh, Uh, să vedem Consiliul alături de noi în calitate de autoritate bugetară în acest proces de descărcare de gestiune. Bună oară, dumneavoastră nu sunteți niciodată prezenți în reuniunile plenare atunci când Curtea de Conturi, bună oară, ne prezintă uh, avizurile sale. De asemenea, în ce privește votul nostru, am dorit să beneficiem de atenția dumneavoastră și de participarea dumneavoastră. Uh, în rezoluțiile pe care le trimiteți nu simțim această colaborare cu dumneavoastră și aș dori să spun acum raportorului că uh, am o deosebită stimă pentru el, regret însă că nu a propus comisiei un aviz. Cu toată prietenia o spun, deoarece chiar și în ce privește conturile anuale, acolo unde opinia uh, curții este favorabilă, nu apar niște recomandări. Ori, găsesc că dezbaterea politică ar fi solicitat din partea raportorului o luare de poziție. Întrebarea pe care doream să o pun și voi încheia cu aceasta, domnule ministru, este cum vedeți dumneavoastră această problemă a declarațiilor naționale? Vom beneficia într-o bună zi de acestea, iar dacă nu, ce propuneți în schimb? deoarece Parlamentul a făcut niște propuneri, uh, mai ales anul trecut, în ce privește descărcarea de gestiune. Dacă nu doriți să beneficiem de aceste declarații naționale, ce propuneți în locul lor? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Mă asociez pledoariilor colegilor mei pentru a obține tot mai multe asemenea declarații naționale, deoarece mi se pare un instrument deosebit de important pentru o mai mare transparență din partea statelor membre. Cu doar câteva săptămâni în urmă, a existat o conferință la Haga împreună cu parlamentele naționale și a existat o dorință din partea parlamentelor naționale să se implice mai mult în uh, asemenea tipuri de Um, dosare. Mulți dintre colegii mei au uh, exprimat uh, diverse opinii. În ce mă privește? Când e vorba de acordarea unor fonduri statelor membre, există un fel de principiu de non-intervenție, astfel încât nu prea ne punem întrebări unii altora în ce privește erorile comise și așa mai departe, privitoare la fondurile europene. Ori acest lucru este cel puțin bizar. Uh, din potrivă, după părerea mea, um, interpelările reciproce ar putea să aducă ameliorările de care avem nevoie. Ori, um, nu mi se pare normal să nu ne interesăm de felul în care omologii noștri um, utilizează banii europeni. Statele membre trebuie să implice mai mult și aș dori foarte concret să vă pun o întrebare, domnule ministru. Considerați că acordarea de fonduri europene statelor membre nu ar trebui oare să facă uh, obiectul unui punct specific pe ordinea de zi a Consiliului? Statele membre ar putea face comentarii asupra uh, acțiunii diverselor uh, state membre. Lucru, un dialog care ar putea permite uh, progresul și utilizarea mai bună a banilor uh, Uniunii în fiecare stat membru și, în cele din urmă, să obținem aceste declarații naționale. Domnule Staes, uh, Olanda s-au abținut, nu au refuzat descărcarea, dar s-au abținut să voteze descărcarea de gestiune. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, întâi de toate doresc să mulțumesc domnului raportor pentru munca sa. Aș avea câteva observații, în special în ce privește Bulgaria și România în special articolul 147 Nu voi intra în detaliile acestor articole, însă aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că mulți pași importanți au fost făcuți în țările noastre pentru a rezolva tocmai acele probleme invocate. Multe planuri de acțiune au fost uh, implementate, în ce privește mm, programele operaționale, în special, multe fonduri au fost înghețate și aș dori doar să vă rog să vă gândiți la aceste lucruri atunci când veți finaliza uh, versiunea dumneavoastră de raport, deoarece cred în obiectivitatea acestei comisii și acestui Parlament. Dacă identificăm și recunoaștem elementele negative, trebuie de asemenea să identificăm și să recunoaștem progresele făcute și aspectele pozitive. Vă mulțumesc de a lua în considerare acest lucru. Mulțumesc, domnul Gheir. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar de stat, noi, parlamentare, suntem într-o situație dificilă acum. Uh, facem parte din autoritatea bugetară, dar și observăm probleme în gestiunea bugetului european, dar nu putem să discutăm, să le discutăm decât cu Comisia, știind faptul că 80% din buget este într-o gestiune partajată. Așadar, uh, funcționarii Comisiei uh, pot să ridice din număr și să ne spună ne pare foarte rău, dar uitați, uh, și statele membre sunt cele vinovate. Și dacă mă uit la declarația dumneavoastră, atunci îmi pun întrebarea, văzând că Consiliul are uh, uh, responsabilitatea uh, cheie la în gestionarea fondurilor europene, statele membre sunt cele care uh, gestionează fondurile, cum, cum puteți dumneavoastră să intrați într-un dialog uh, Uh, nu doar cu, uh, cu, cu noi, ci și cu Comisia, pentru că noi dorim să discutăm și cu Consiliul și să vedem cum se pot uh, rezolva aceste probleme în gestionarea bugetului, pentru că ele vizează pe fiecare dintre cetățenii noștri. Sunt probleme foarte importante. Uh, Colegii noștri au spus deja că și parlamentele naționale încep să uh, arate interes pentru aceste probleme, pentru că este vorba despre banii contribuabililor. Uh, banii care vin din Germania uh, vin într-adevăr din toate statele membre, dar uh, când ne gândim este uh, omul uh, de rând din Germania, din Marea Britanie, din Malta care plătește niște bani din buzunar și de aceea este foarte important ca dumneavoastră să începeți să uh, vă asumați această responsabilitate în utilizarea banilor contribuabililor. Așadar, declarațiile naționale de gestiune ni, mi se uh, pare că sunt într-adevăr un instrument care ar fi foarte uh, potrivit. Întrebarea este dacă dumneavoastră uh, sunteți pregătit să le utilizați într-adevăr. Mulțumesc, domnul Zonderberg. Øh, Am o întrebare foarte succintă care continuă intervenția domnului Stas. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat la reuniunea Coreper, reuniunea la care s-a decis să se acorde o recomandare pentru descărcare. Au fost unele state împotriva acestei decizii, sau state care s-au abținut. Nu vreau să-mi spuneți ce state au făcut acest lucru, dar ar fi interesant să aflăm câte state au votat împotrivă și câte s-au abținut. Vă mulțumesc. Președintele, doamna Ayala. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului secretar de stat pentru discursul său. Sigur că uh, a existat o dezbatere oficială a Consiliului care uh, s-a referit la mai multe aspecte care ne interesează pe noi Comisia de Control Bugetar. Unul dintre aceste aspecte a fost uh, chestiunea rezultatelor politicii de coeziune și faptul că nu, rămân, nu mai rămâne nicio îndoială. Aceste fonduri sunt esențiale. Toate fondurile, cât și cele, comunita cele comunitare și cele europene, trebuie să aibă o adevărată vizibilitate și o adevărată transparență. În ceea ce privește Spania, care se află acum la președinția Consiliului, nu trebuie să ă, ne facem că nu cunoaștem realitatea. Politica de coeziune a fost implementată unele dintre aspectele discutate afectează uh, pe multă lume, afectează pe unele state membre care sunt beneficiarele politicii de coeziune. Eu aș dori ca domnul secretar de stat să ne spună cum anume ar putea să ne ajute Spania. Deoarece colegii, fie că e vorba de colegi din state ca Belgia sau ca Olanda, Bine, mă refer mai ales la Belgia, care este un stat federal. În fine, ă, aceste state federale mai mici sau mai mari au importanța lor și este esențial ca Spania să ă, participe la dezbatere din acest punct de vedere și să clarifice aspectele legate de transparență, de cheltuieli, de control mai ales. și aș vrea să știu cum ne va putea ajuta Spania în acest sens. Sigur că mai există și Marea Britanie și uh, Germania și Belgia, care sunt state federale și care au uh, competențe descentralizate în domeniul cheltuielilor, de exemplu. Însă, uh, acest lucru face ca fondurile să ajungă mai bine la cetățeni, dar să fie și mai multe probleme de control. Uh, deci m-ar interesa dacă am putea să beneficiem de ajutorul Spaniei în acest sens. Pentru că eu cred că trebuie să evităm o renaționalizare a fondurilor structurale, pentru că am auzit anumite zvonuri în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului ministru, doresc și eu să adresez o ultimă întrebare. După aceea vom avea 15 minute pentru răspunsuri. Așadar, am uh, citit declarațiile Curții de Conturi cu privire la exercițiul 2008 și după cum au spus și ceilalți colegi deputați, persistă foarte multe erori. Avem o listă de fraude și, uh, după cum s-a mai spus, acest lucru este foarte grav. Prima mea întrebare este ce intenționează Consiliul să facă în legătură cu statele membre care de prea mult timp și mult prea des se fac responsabile de fraudă la bugetul comunitar. Cum putem consolida prevenirea și sancțiunea față de aceste state și cum putem ameliora colaborarea între statele membre? Dacă ați putea să ne dați mai multe garanții, ar fi foarte bine. Vreau să dau acum cuvântul domnului ministru din partea Consiliului pentru răspuns. Muchas gracias a todos ustedes por su Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor pentru comentariile lor. Unele dintre aceste observații se suprapun, de aceea nu am să le răspund una câte una, ci grupat. Vreau să vă amintesc că în discursul meu ca reprezentant al Consiliului am încercat să vă transmit următorul mesaj. Noi dorim să ameliorăm gestionarea bugetului comunitar. Deci suntem de acord în uh, legătură cu baza, dar sigur că mai este și loc de mai bine. Trebuie să fim precauți și să nu confundăm ideea de loc de mai bun cu mersul prea departe. Și nu trebuie să impunem un sistem care să conțină niveluri de eroare inadmisibile. Pentru că bugetul poate fi ameliorat, sigur, e loc de mai bine, dar nu este atât de catastrofală situația, cum sugerează unii dintre dumneavoastră. Dacă vă veți uita cu atenție la rezultatele curții de conturi, veți vedea într-adevăr că rata de eroare este destul de mare. Dar dacă intrați în amănunt, veți vedea că uh, rata de eroare ad admisibilă este de 0,5%, ca să vă dau doar o cifră. Mă refer aici la anumite părți ale fondurilor structurale. Deci haideți să fim serioși și să privim lucrurile în context. Un lucru care pare foarte negativ nu este de fapt chiar așa dacă te uiți la detalii. S-a vorbit despre fraudă, despre abuz de fonduri și sigur că procentele de acolo sunt de fapt destul de scăzute. Noi ne dorim ca procentul să fie de zero, dar uh, nu trebuie să confundăm erorile cu frauda. Este loc de mai bine, dar haideți să nu exagerăm și să nu tragem concluzia că gestiunea bugetului este proastă, pentru că nu este proastă. Dacă am spune acest lucru, s-ar putea pune la îndoială toate politicile Uniunii Europene, care, de fapt, sunt foarte reușite și deci acuzația ar fi nefondată și incorrectă. Așadar, există erori, e adevărat, asta a spus și Consiliul, dar de ce apar erorile? Este o altă întrebare, pentru că lucrurile nu sunt perfecte, nu sunt ideale. Vreau să vă spun uh, ce declară președintele Curții de Conturi în legătură cu aceste erori pentru că nu e vorba aici deci de uh, Consiliu, ci de Curtea de Conturi. Iată, citez, se spune că în multe domenii în, în Consiliul a detectat uh, niveluri ridicate de eroare, însă acest lucru este provocat de gradul mare de complexitate al uh, reglementărilor. Și deci, simplificarea rămâne o prioritate, ne spune președintele Curții de Conturi. Iată recomandarea Curții de Conturi în legătură cu acțiunile noastre viitoare. De fapt, președintele Curții de Conturi ne cere simplificarea. Eu doresc și mai multă flexibilitate și cred că e nevoie de o gestiune mai, flexibil, mai flexibilă, ceea ce nu înseamnă că avem nevoie de mai puține verificări și controle, însă avem nevoie de controle mai previzibile. Sigur că avem sisteme de control în fiecare dintre statele noastre care sunt mult mai flexibile decât la nivelul Uniunii Europene global. Dacă reușim să facem acest lucru la noi acasă, cred că putem reuși și la nivel european. Iată deci ce trebuie să facem. Ei vorbesc de simplificare, eu vorbesc de o flexibilitate mai mare. Săptămâna trecută am avut o conferință a ministrilor de politici regionale și acolo a existat un consens foarte larg. Toată lumea a declarat că este nevoie de simplificare. Aceasta a fost principala concluzie a reuniunii ministeriale de săptămâna trecută. Mm, nu pot să vă spun dacă la această recomandare au existat abțineri. De fapt, la Consiliul Ecofin s-a votat în unanimitate pentru. Din câte știu eu, nu a existat niciun vot împotrivă. Acestea sunt informațiile mele. Nu știu de unde ați auzit dumneavoastră că unele state au votat împotrivă. Nu știu dacă ați dedus acest lucru din declarațiile de asigurare naționale. Poziția Consiliului este următoarea. Declarațiile naționale sunt utile, reprezintă o posibilitate pentru statele care doresc să le adopte. Consiliul este pentru și Consiliul recunoaște că în anumite state pot exista probleme legate de declarațiile de asigurare din cauza descentralizării administrației. Vorbesc acum în numele Consiliului, sigur că vă pot da un exemplu de la mine din țară. Este extrem de dificil când uh, sunt implicate structuri federale. Acest lucru se întâmplă și în alte state federale. Deci este foarte greu când mai multe administrații sunt responsabile de declarații. Însă uh, trebuie ca declarațiile să fie făcute pentru că sunt foarte utile. Însă nu dorim să forțăm aceste state să adopte declarațiile dacă uh, au dificultăți în adoptarea lor. În ceea ce privește nivelurile de implementare, cel mai prost elev din clasă, dacă e să-i zic așa, nu este Spania și nici Italia. Problema este în altă parte. Apoi, în uh, legătură cu continuarea lucrului nostru, trebuie să vă spun că avem mai multe linii de acțiune. Una este clară, v-am mai explicat-o, este vorba de simplificarea procedurilor. Avem uh, proceduri care pot să mai fie ameliorate și, de fapt, ne și ocupăm de asta. Și mai mult doresc să vă amintesc că avem un mediu instituțional foarte bogat. Avem foarte multe organisme, Comisia, Parlamentul, OLAF, avem foarte multe instituții care activează în acest domeniu și trebuie să beneficiem de experiența lor înainte de a începe să inventăm lucruri noi. Aceasta este poziția pe care o vom urma. Insist asupra managementului care poate să mai fie încă ameliorat. O altă chestiune dificilă este cea reprezentată de relația politică dificilă dintre Parlamentul European și autoritățile politice naționale. Pentru noi acest teren este cu totul nou și trebuie să vedem cum va evolua această relație și cum va funcționa. Trebuie să ne concentrăm pe uh, întărirea consolidarea relației dintre Parlamentul European și autoritățile naționale. Tratatele inițiale și constituțiile din diferitele state nu se referă de fapt la uh, controle și contacte între Parlament și executivul din fiecare stat membru. Deci va trebui să ne gândim la acest lucru. Nu pot să vă dau deocamdată un răspuns concret. Însă, va fi vorba de o schimbare a echilibrului, o schimbare a regulilor. În concluzie, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Suntem în dialog unii cu alții, lucrăm împreună și uh, suntem de acord cu foarte multe din cele spuse de dumneavoastră. Vreau să insist pe continuarea lucrului în comun. Este foarte important ca Parlamentul European, Consiliul și Comisia să coopereze pentru a ameliora gestionarea fondurilor Uniunii Europene. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit de, din partea colegilor din ECOFIN. Fiecare stat membru este conștient de rolul cheie pe care trebuie să-l jucăm pentru a ameliora gestiunea. Însă, încă o dată, insist, haideți să nu exagerăm, pentru că sigur că e bine să arătăm care sunt dificultățile, dar uh, să nu se meargă până la a pune sub semnul întrebării politica de coeziune sau politica agricolă sau alte politici, pentru că, de fapt, foarte multe dintre politici funcționează foarte bine și dorim să le păstrăm. Acesta este mesajul meu, haideți să continuăm colaborarea, însă într-un spirit constructiv, fără a pune la îndoială acordurile și uh, ceea ce avem în comun. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim Consiliului, reprezentat de uh, domnul Ocania. Și trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2008, bugetul general al Comun Comunității Europene, secțiunea 3, Comisiei. Domnul Semeta, domnul comisar Semeta este prezent. Și, de asemenea, domnul comisar Andor trebuie să fie alături de noi. Am să dau cuvântul raportorului, domnul Liberatski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul ministru a prezentat deja situația și um, nu aș dori decât să fac două remarci asupra spuselor domnului ministru. Noi nu uh, discutăm aici despre nicio fraudă. Uh, ni, nu e vorba de nicio fraudă în raportul meu în ce privește implementarea bugetului pe 2008. Vreau să fiu foarte limpede în acest punct. De asemenea, nu am uh, pus uh, nicicum uh, sub semnul întrebării vreuna dintre politicile Uniunii Europene, fie că e vorba de politica de coeziune sau de PAC. Vorbim despre cu totul și cu totul altceva așa nume, despre rezultate și despre costuri. Vorbim despre disciplină bugetară și de termenele de implementare ale nevoilor financiare. Iată de ce mă văd nevoit să subliniez faptul că situația, într-adevăr, se îmbunătățește în general în Uniunea Europeană, însă există anumite rezerve care au fost clar exprimate în raport. Una dintre aceste rezerve se referă la uh, viteza de ameliorare a disciplinei bugetare. Cum spuneam în raport, uh, ne va lua 20 de ani și 3 luni pentru a atinge um, uh, nivelul uh, ideal de admisibilitate a erorilor, acel 2%. Pe de altă parte, aș dori, aș dori să subliniez fără echivoc și doresc o reacție a Comisiei asupra următorului fapt. Este oare posibil ca până la sfârșitul acestui an să obținem un răspuns în ce privește metodologia unică, uniformizată a declarațiilor anuale naționale din partea statelor membre, ca acestea să fie depuse. Știm că s-au făcut deja eforturi în acest sens, însă am dori niște răspunsuri foarte limpezi. Putem oare să le obținem? În al doilea rând, dorim niște răspunsuri clare în ce privește simplificarea, sigur, mai ales în ce privește um, politicile de coeziune și fondurile structurale, dar vrem răspunsuri limpezi și în ce privește Mm, plățile în avans. Ce s-a întâmplat de asemenea cu banii pe care guvernele au primit? Banii au fost uh, cheltuiți, au fost cheltuiți pentru ameliorarea disciplinei bugetare, au fost ei investiți. Ce se întâmplă? Iată de ce avem rezerve în ce privește uh, acea rată de eroare de 11%. 11% an după an este mai mult decât putem noi accepta. Acum, în ce privește acțiunile externe ale UE. Ei bine, rata de eroare aici este de 43%, adică mult, mult mai rău. Însă 11% este rata de eroare în statele membre. Însă cred că aici am putea ameliora situația. Ca atare, toate detaliile au fost prezentate și doresc să uh, obțin un răspuns din partea Comisiei. De cât timp considerați că aveți nevoie să ne prezentați un document, un document de lucru, precum și un plan de acțiune care să fie credibile E adevărat că cu ceva vreme în urmă am obținut un asemenea document și acesta a fost acceptat în mod formal de către comisie. Dar cred că nimic nu s-a mai întâmplat după aceea și nicio ameliorare nu a urmărit. Iată de ce avem nevoie de un plan care să includă o declarație limpede din partea Comisiei Europene referitor la la coordonarea în Colegiul Comisarului. Dorim o coordonare orizontală în ce privește cheltuierile fondurilor europene. În al doilea rând, care sunt măsurile propuse de Comisie, eh, fezabilitate, calendar, vorbesc despre gestiunea bugetară. Și cred că ar trebui să fie foarte atentă comisia la aceste observații. Banii dedicate aceste gestiuni bugetare nu sunt cheltuiți așa cum trebuie. Sumele au fost sporite cu 14% în 2008, ajungând la 155 miliarde de euro, ceea ce ne spune că sistemul nu funcționează. Acum, în ce privește declarațiile naționale, care este metodologia? Am putea oare obține o metodologie unitară până la sfârșitul lui 2010? Ne puteți răspunde chiar acum sau aveți iarăși nevoie de câteva luni pentru a o face? Dacă acesta este cazul, poate că ar trebui să stopăm uh, procedura de descărcare uh, de gestiune până când vom căpăta aceste răspunsuri, adică câteva luni. În ce privește responsabilitatea politică a Comisiei? Ceea ce am dorit noi să vedem și despre asta vorbesc în raportul meu, este ca și Comisia să se simtă responsabilă pentru obiectivele politice, obiectivele politice ale Uniunii Europene. Comisia nu este izolată de celelalte instituții. nu punem în chestiune uh, existența și rolul Comisiei acela de instrument pentru a ajuta Comunitatea Europeană de a-și atinge obiectivele. Intenția acestui raport nu este de a uh, vă reproșa diverse cifre și sume, este doar aceea de a vă arăta că și noi cunoaștem foarte bine cum arată situația reală, știm în ce fel au fost repartizați banii, cum au fost cheltuiți, în ce fel statele membre au beneficiat de aceste mijloace. Prin urmare, domnule comisar, de cât timp considerați că aveți nevoie este cazul să uh, blocăm procedura de descărcare uh, de gestiune și să așteptăm până când reveniți cu niște răspunsuri pentru noi? Pentru că noi, în acest nou Parlament, dorim să uh, lucrăm cot la cot cu noua Comisie pe niște baze limpezi în ce privește implementarea bugetului. De asemenea, dorim niște reguli foarte clare în ce privește noua perspectivă bugetară. Iată ce uh, așteptăm și uh, cred și sper colegii mei mă vor susține. În special ceilalți raportori dorim să uh, avem o poziție limpede a Comisiei în toate aceste probleme pe care le-am citat. Mă refer de asemenea la punctul numărul 5. Practic, acest punct nu este acoperit, este gol. Ce trebuie să facem? Să blocăm procedura de descărcare? Trebuie să continuăm, să discutăm? E bine, ce e de făcut? Dorim un răspuns din partea Comisiei. Mulțumesc, domnului Liberațchi. Dau acum cuvântul, spune președintele, domnul, com, domnului comisar Andor. Mr. President, thank you. Honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri Parlamentului European și ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi pentru această ocazie de a vă întâlni pentru prima dată în decursul mandatului meu. Este o plăcere deosebită să fiu astăzi aici pentru că am niște vești care sunt promițătoare. Am auzit destule vești proaste prea mult timp și ați uh, subliniat uh, pe bună dreptate faptul că există deficiențe în uh, gestionarea fondurilor. Acestea sunt uh, uh, și pentru mine niște chestiuni îngrijorătoare și de aceea mă bucur să pot discuta cu Parlamentul despre ele. În momentul în care mi-am preluat mandatul, am uh, fost decis să iau măsuri pentru a combate frauda și pentru a reduce rata de eroare și astăzi sunt aici pentru a îmi reafirma acest angajament. Și vreau într-adevăr ca planul de acțiune al Comisiei să aibă rezultatele așteptate faza finală de implementare, care a început cu uh, raportul Curții de Conturi și recomandările Parlamentului uh, pentru descărcarea de gestiune pe 2006. Acesta a fost începutul. De atunci, Comisia a implementat uh, toate recomandările și am raportat uh, în mod periodic și în plenară și în Comisia dumneavoastră cu privire la rezultatele obținute, care sunt uh, patru puncte importante din planul de acțiune. În primul rând, Comisia a efectuat 50 de audituri cu privire la acțiunile de domenii cu risc înalt de eroare. Riscul ca neregulile să, să fie neobservate în aceste domenii uh, era foarte mare și de aceea Comisia a dorit să facă un audit pentru a observa și a rectifica problemele. Noi vom continua aceste eforturi de audit în cadrul uh, strategiei comune de audit pentru a îmbunătăți situația. În al doilea rând, ne-am îmbunătățit uh, procedurile cu privire la corecțiile și uh, suspendarea financiară. Uh, în al treilea rând, am consolidat uh, monitorizarea erorilor uh, detectate în raportul din 2006 al Curții de Conturi și am uh, luat o poziție foarte clară în toate cazurile de neregularități. Comisia are o abordare foarte clară și riguroasă în ceea ce privește corectarea erorilor. Și aceste elemente ale planului de acțiune au rezultate vizibile. Avem uh, o creștere a corecțiilor uh, până la 3,8 miliarde de euro, uh, iar în anii dinainte uh, cifra era 3,57 de miliarde de euro. Din 2007 până în 2009 avem o sumă totală a corecțiilor de 7,4 miliarde de euro, reducându-se astfel semnificativ riscul de pierderi din bugetul european. Astfel, răspunsul nostru a fost unul decisiv uh, de fiecare dată când s-au observat deficiențe în statele membre. Corecțiile financiare uh, sunt un instrument care ajută statele membre să um, evite pe viitor uh, gestionarea defectuoasă a fondurilor cea mai importantă acțiune cu privire la prevenire pentru perioada 2007-2013 sunt uh, strategiile naționale de audit și de conformitate pe care statele membre au trebuit să le depună. Acest instrument important trebuie să asigure buna funcționare a sistemelor de management și de monitorizare care trebuie să existe acolo înainte de a începe plățile. Experiența noastră ne oferă șansa de a fi optimiști pentru că am văzut că pentru perioada 2007-2013 deja situația a început să se îmbunătățească. De ce spun acest lucru? Serviciile Comisiei au făcut un audit asupra unui eșantion de declarații de plăți pentru perioada Uh, actuală, primite până în mai 2009. Metodologia pe care am utilizat-o este similară cele utilizate de Curtea de Conturi pentru a estima rata de eroare. Rezultatele preliminare indică o rată de eroare care este substanțial mai scăzută față de cea raportată de Curtea de Conturi pentru perioada 2000-2006. Nu mai trebuie să vă spun că dorm mai liniștit acum. Măsurile noastre preventive au început deja să arate rezultate pozitive și ă, totuși trebuie să fim precauți, pentru că am avut ă, un eșantion din doar 15 state membre, pentru că nu toate statele membre își depuseseră declarațiile de cheltuieli până în mai 2009. Mai este și un motiv pentru care dorm mai bine acum. Programele din 2004-2009 au arătat clar că riscul de eroare admisibil a fost redus în mod substanțial după toate verificările și toate corecțiile financiare. Pentru a încheia, noi, comisarul Andor și cu mine, suntem mândri că acțiunile întreprinse au, uh, au avut rezultate pozitive. Uh, raportul de impact arată foarte clar că Comisia și-a îmbunătățit capacitatea de a supraveghea utilizarea fondurilor europene în uh, gestionare partajată. Am, uh, avem astăzi un fundament pentru ca pe termen lung să scădem uh, constant riscul de uh, Uh, rata de eroare, dar vreau să subliniez și faptul că munca noastră nu se oprește aici. Acțiunile sunt parte a muncii noastre de supraveghere de zi cu zi. Domnule președinte, aș dori să vă rog să dați acum cuvântul uh, domnului comisar Andor și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, dau cuvântul comisarului Andor. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș dori să încep spunând și eu cele spuse de domnul Han. Sunt foarte onorat să mă aflu la comisia dumneavoastră. Este mai mult decât o șansă de a mă întâlni cu membrii acestei comisii. Este o șansă de a sublinia cât de important este acest lucru pentru comisarii care se uh, ocupă de instrumente financiare esențiale, în cazul meu Fondul Social European, care are un buget anual de vreo 10 milioane de euro. Atunci când președintele Barroso mi-a propus acest portofoliu afaceri eh, sociale și includere, mi-am dat seama că aici nu e vorba doar de ocupare, de politica de ocupare, ci și de gestiunea și controlarea unui buget foarte important. Statele membre au dreptul să gestioneze programele în cadrul acestui fond, însă Comisia este singurul responsabil de buna gestionare a acestor fonduri și de asemenea de mecanismele eficiente de control. Am uh, învățat la uh, slujba mea anterioară cât de important este ca funcțiile de control să fie adecvate și doresc să continue acest lucru și aici, la Comisia Europeană. Deci sunt cât se poate de conștient de marea importanță a acestui uh, post și sunt gata să-mi asum întreaga responsabilitate. Pentru a atinge acest obiectiv voi avea nevoie de uh, auditori externi, de curtea de conturi și de descărcarea uh, dată de dumneavoastră. De aceea mă bucur că pot să discut cu dumneavoastră de pe acum. După cum a spus Iohannes, Comisia consideră că obiectivul global al planului de acțiune a fost atins Mă bucur să vă spun că implementarea acțiunilor a dus la rezultate pozitive pentru toate cele trei programe, perioade de programare. Pentru perioada 94-99, uh, serviciile Comisiei s-au uh, concentrat în activitățile lor de supraveghere pe procesul de adoptare a corecțiilor financiare. Comisia a aplicat corecții financiare de 864 de milioane de euro pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune în cei trei ani uh, de, din 2008 și până acum. Această cifră se suprapune cu uh, rata de corecție de 1,4 miliarde de până acum. Pentru perioada următoare de programare, Comisia și-a accelerat uh, acțiunile de corectare și s-a concentrat și pe planurile din statele membre, planuri de punere în aplicare a erorilor detectate de Curtea de Conduct și de Comisie. Rezultatul este că corecțiile financiare au ajuns la 2,9 miliarde de euro pentru 2008, sunt comparabile cu uh, corecțiile financiare de 2,1 miliarde pentru cei opt ani dinainte de planul de acțiune. Eforturile Comisiei duc de asemenea la ameliorări substanțiale în uh, statele membre. Serviciile Comisiei au actualizat ghidul referitor la rezumatele anuale și au repetat că acestea reprezintă o plusvaloare pentru statele membre dacă sunt implementate adecvat și la timp. S-a început deja evaluarea pentru programele din 2000 2006 și încheierea acestora. În ceea ce privește perioada de programare 2007-2013, Comisia a implementat acțiuni de prevenire stricte, inclusiv evaluarea uh, sistemelor de gestionare și control din statele membre, înainte de a se rambursa orice fel de cerere de plată intermediară. Regulile adoptate în 2006 privind managementul perioadei 2007-2013 sunt mai simple în mai multe aspecte față de perioada anterioară de programare. S-au făcut uh, simplificări și mai mari în 2009, mai ales pentru a se reduce potențialele erori de eligibilitate, s-a simplificat declarația de costuri prin folosirea de, rate, de sume forfetare, de costuri unitare și o declarație forfetară pentru costurile indirecte. De asemenea, s-au făcut simplificări în domenii complexe, cum ar fi proiectele ce generează venituri și altele. Domnule președinte, stimați deputați, Comisia consideră că planul de acțiune a fost implementat pe deplin Sigur că suntem dornici să păstrăm avântul generat de acesta și să continuăm să ne ameliorăm capacitatea de supraveghere și anume să oferim consiliere oriunde este cazul și mai ales în domeniul plăților și al corecțiilor financiare. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, do la parola. Mulțumesc. Are cuvântul domnul comisar Semeta, dacă dorește să ia cuvântul. Uh. Thank Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să răspund și eu la anumite întrebări ale domnului raportor Liberațchi. În primul rând, cred că faptul că trei comisari sunt prezenți aici, în cadrul procedurii de descărcare, arată clar faptul că noua comisie este gata să acționeze în calitate de colegiu și să-și asume întreaga responsabilitate legată de procedura de descărcare. Continuăm, deci, să lucrăm în acest fel și să facem eforturi comune pentru a aduce ameliorările necesare acestui proces. Ați uh, ascultat prezentarea raportului privind implementarea planului de acțiune? Și cred că această prezentare arată clar că măsurile care sunt deja întreprinse ne vor aduce ameliorări însemnate în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii Europene. Cred cu tărie că nu vom avea nevoie de 20 de ani pentru a ajunge la un DAS pozitiv. Din potrivă, sper cu toată sinceritatea că prin munca noastră comună, printr-o muncă colegială, vom reuși să atingem acest obiectiv cât mai repede, alături de dumneavoastră. În ceea ce privește planul de acțiune, cred că vă amintiți că în avizul către președintele Buzek m-ați rugat să prezint un plan de acțiune concret la trei luni după numirea mea. Vreau să vă asigur că acest lucru va fi făcut și că vă voi prezenta acest plan de acțiune în timpul cerut, incluzând acțiuni concrete și un calendar de punere în aplicare. Mulțumesc. Acum dezbaterea este deschisă. Am să vă rog ca întotdeauna să fiți succinți, pentru că la orele 17 trebuie să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Doamna Gresle. Mulțumesc, domnule comisar Han, bine ați venit. Ne bucurăm că în sfârșit comisia și-a început activitatea și putem să discutăm cu comisarii. Vreau să vă întreb dacă într-adevăr vorbiți serios când ne spuneți că aveți aceste vești promițătoare. Uh, pentru că încă nu putem să vedem niște rezultate foarte clare cu privire la uh, veniturile și cheltuielile Uniunii Europene. Uh, întotdeauna când întrebăm, bine, dar câți bani s-au primit la buget? Uh, Uh, primim niște răspunsuri foarte evazive. Ne spuneți uh, un, alt stat, un stat membru sau un alt stat membru nu și-au plătit uh, contribuțiile în totalitate. În orice caz, situația nu este deloc clară. Avem 11% plăți um, cu probleme, neregularități. Aproximativ 2,7 miliarde de euro pe an, spune Curtea de Conturi. Uh, într-o perioadă de șapte ani, uh, sunt o doamnă, nu pot, uh, sunt o femeie și nu pot să calculez atât de bine, dar cred că e undeva un pic mai puțin de 20 de miliarde de euro. Și dacă ne uităm la cât recuperăm din acești bani uh, care au fost plătiți în mod în mod defectuos, în mod eronat, recuperările sunt undeva pe la 3,5 milioane. Deci este o sumă foarte, foarte mică. Așadar, un stat membru care a primit 60 uh, de uh, milioane a primit, a, a trimis înapoi ca recuperări 1,5 milioane, ceea ce este mult, mult prea puțin. Uh, ne spuneți că, bine, fiecare stat membru este cel care își uh, pune în aplicare propriile sisteme de control, dar uh, sistemul acesta uh, este mult prea scump și nu puteți să ne spuneți că funcționează bine, pentru că în ceea ce privește recuperările banilor uh, plătiți în mod uh, incorrect, nu puteți să ne spuneți că aveți vești promițătoare. Acum doi ani, Comisia a promis că va utiliza un nou sistem. Ei bine, Curtea de Conturi spune că sistemul actual nu funcționează. Când veți lua acțiuni uh, concrete? Mulțumesc! Mulțumesc! Cine dorește să răspundă din partea Comisiei? zunächst darf ich <clears throat> mich bedanken. În primul rând aș dori să vă mulțumesc. Știu că, într-adevăr, trebuie să fim precauți aici. Um, eu o să fiu puțin rezervat în momentul acesta. Nu pot să vă spun uh, niște lucruri uh, definitive, dar din cât am văzut până acum, pot să vă spun că punerea în aplicare a planului de acțiune a adus și va aduce niște îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește durabilitatea acestor măsuri, E bine, aceasta poate să fie evaluată numai uh, începând cu anul viitor, pentru că și dumneavoastră știți că există o oarecare întârziere cu privire la perioada de programare. Uh, începem uh, doar acum să utilizăm, să punem în aplicare acest uh, plan de acțiune și să-l audităm. De aceea, efectele despre care v-am povestit până acum, avem deocamdată niște calcule pe baza unor modele care ne arată că uh, sunt vom uh, avea într-adevăr niște îmbunătățiri semnificative. În ceea ce privește recuperările, aș dori să îl las să vorbească pe domnul uh, Andor despre acest lucru. Mulțumesc! Cred că, în primul rând, dați-mi voie să subliniez că utilizarea metodologiei pe care o folosește și Curtea de Conturi uh, Curtea de Conturi ne-a atras atenția spre acestui lucru. Prin această metodologie nu este corect să transform cifra rate de eroare într-o uh, sumă de bani pentru că metodologia nu permite acest lucru și, conform metodologiei, nu este corect să aduni sau să faci un calcul uh, pornind de la o anumită sumă și să o înmulțești cu numărul de ani pentru a obține suma pentru intervalul respectiv. Nu așa funcționează sistemul. Așadar, acesta este o metodă de calcul pe care nu putem să o utilizăm. Metoda pe care am încercat noi să o utilizăm până acum pentru a avea o situație clară a fost, în primul rând, să vedem Odată ce s-a încheiat o anumită perioadă cu toate corecțiile aferente, să vedem care este rata de eroare care rămâne și singura perioadă pentru care am avut cifrele până acum a fost perioada 94-99. Comisarul Han a spus că rezultatele vor fi publicate și sunt mult mai scăzute decât această rată de 11%. Cu toate acestea, pentru a ne asigura că nu a fost vorba de un eveniment singular, vom face aceleași calcule pentru perioada 2000-2006, odată ce s-a încheiat um, auditarea perioadei respective și vom invita pe colegii de la Curtea de Conturi să lucreze împreună cu noi, să dezvoltăm o metodologie pe care să o aplicăm ce am mai putea să facem și ceea ce am încercat să facem a fost să analizăm care este uh, situația în ceea ce privește cheltuielile cele mai recente. Acestea sunt pentru perioada 2007-2013. Am încercat anul trecut să avem un fel de mini DAS utilizând aceeași metodologie pe care o aplică Curtea de Conturi, asupra datelor care erau disponibile la momentul respectiv, în toamna trecută, și, de asemenea, același lucru pentru noua perioadă, după toate acțiunile preventive, și am ajuns la o rată de eroare care este mult mai scăzută, din fericire, trebuie să vă spun, decât cea de 11% sigur că astfel avem o, o viziune puțin mai optimistă asupra viitorului, ceea ce însă nu înseamnă că va trebui să ne reducem eforturile în viitor. În ceea ce privește corecțiile, există o serie de scenarii posibile. În primul rând, există corecțiile care sunt efectuate de către statele membre însele iar banii care sunt uh, obținuți prin corecții pot fi utilizați de către statele membre pentru cheltuieli, pentru că dorința noastră este, desigur, de a avea cheltuieli de dezvoltare care să fie niște bani cheltuiți în mod corect la fața locului. O altă posibilitate este aceea în care Comisia descoperă erorile, le discută cu statul membru, statul membru acceptă uh, calculele Comisiei și se corectează singur, caz în care, din nou, banii nu sunt pierduți pentru statul membru, ci rămân acolo și ultima variantă este aceea ca Comisia să descopere erori, statul membru să nu fie de acord cu um, aceste erori nu este de acord că acestea trebuie să fie corectate într-o manieră sau alta, iar atunci Comisia impune o corecție asupra statului membru, caz în care banii sunt pierduți pentru țara respectivă. Pentru uh, anul 2000, 2008 și 2009 am avut aproximativ 3,8 miliarde de euro în corecții efectuate în întregul sistem, și în statele membre, și, și de, de către statele membre, și de către comisie, iar cifra din, din 2000 era de la, era undeva pe la 1,5 miliarde de euro. Așadar, acestea sunt cifrele pe care le avem, pe care vi le putem prezenta, sunt informații pe care le puteți găsi și în raportul asupra planului de acțiune. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea pe care ne-o acordă de a ne întâlni cu cei trei noi comisari care se ocupă de eh, problemele din area noastră de competență. Mulțumesc eh, tuturor pentru informațiile comunicate în jurul datei de 18 februarie am obținut acest raport și am avut timp să îl studiem. Însă, ceea ce ar fi realmente interesant ar fi de a, a vedea, pentru că domnul secretar de stat a vorbit despre aceasta, ce se întâmplă cu a, distinția pe care o putem face între erori posibile și erori dovedite. Pentru că aici există două aspecte, aspectul consolidat și aspectul de posibilitate. Am dori ca atât Comisia cât și Curtea de Conturi să adopte o, un set de măsuri compatibile care ar permite uh, să evităm anumite confuzii în uh, mintea cetățenilor. Mă întreb dacă nu am putea obține informații suplimentare din partea Comisiei vizând uh, acest aspect. Uh, vizând relația cu Curtea de Conturi, posibilitatea unei metode, unei metodologii comune de lucru. Membrii Curții de Conturi, însăcinați cu descărcarea de gestiune, ne-au vorbit despre un procent al cheltuierilor comparativ uh, cu un asemenea procent controlat în domeniul agriculturii și, de asemenea, în fondurile structurale. Ei bine, această diferență, distincție uh, pusă în evidență de reprezentantul Curții de Conturi este aceeași în viziunea Comisiei. Dorim o sporire a mecanismelor în cadrul PAC, ceea ce uh, va însemna uh, o sporire a cheltuielilor. Sunteți de acord cu acest lucru? Iar în ce privește fondurile structurale, cu aceste cheltuieli suplimentare vom obține realmente fonduri suplimentare? Cine dorește să răspundă? Spune președintele. Aș începe eu și apoi colegii mei eventual um, vor continua. La ultimul punct, vizând controlul cheltuielilor, e bine, acesta este un punct foarte important și vă dați seama că pregătim uh, um, un dosar serios, iar problema esențială este estimarea nivelului costurilor și beneficiile pe care le generează acestea. Uh, cu acest sistem de benchmarking vom putea propune un nivel acceptabil, admisibil al riscurilor. Vom începe în luna mai și pe parcursul acestui an vom trece prin etapele succesive ale acestui proces în diversele politici. Voi discuta despre aceste lucruri tocmai în prezentarea mea peste câteva minute, atunci când voi prezenta acest program. Odată ce vom finaliza uh, această propunere, ajung la problema uh, coeziunii. E bine, în 2011 este cel mai probabil să avem o propunere similară pentru această arie. În ce privește um, efortul comun dintre Comisie și Curtea de Conturi, cred că suntem deja într-o cooperare foarte strânsă cu Curtea de Conturi, iar intenția mea personală este de a continua în această direcție, deoarece consider că este obiectivul nostru general, acela de a um, avea acțiuni comune între diversele instituții ale Uniunii Europene. Trebuie să lucrăm într-o strânsă cooperare. Ja, Mulțumesc, mă pot alătura celor spuse de colegul meu. Da, există într-adevăr discuții permanente și cu Curtea de Conturi. În domeniul nostru de activitate există această problemă gravă, uh, sectorul achizițiilor publice. De aceea am luat inițiativa împreună cu comisarul Barnier să avem o cooperare mai strânsă între cele două direcții generale pentru a încerca să îmbunătățim lucrurile în acest domeniu. Pentru că aici există foarte multe uh, erori uh, la fața locului, pentru că există niște uh, dificultăți în punerea în aplicare a regulilor. De asemenea, există o problemă cu interpretarea acestor reguli și uh, este necesară calificare, este necesară pregătirea personalului de la fața locului, pentru că astfel uh, se pot elimina foarte multe erori de la bun început. Mulțumesc, domnule Staes. Ehm, Dragi colegi, trei lucruri aș dori să precizez. Mai întâi, raportul domnului Liberațchi. Eu cred că este o abordare excelentă și am citit cu mare interes uh, acest document. Există foarte multe elemente pozitive. Am câteva amendamente, desigur, dar în linii mari <laughs> sunt de acord cu dumneavoastră și cred într-adevăr că putem coopera excelent în acest domeniu. În al doilea rând, Doresc să revin asupra Curții de Conturi. Uneori, domnul Liberațchi este destul de critic în ce privește activitatea Curții de Conturi și trebuie să spun că și la acest capitol doresc să prezint unele amendamente. Consider personal că mm, de-a lungul anilor, ceea ce a făcut Curtea de Conturi și evoluția acesteia prin intermediul rapoartelor anuale și a rapoartelor extraordinare, toate acestea merg în direcția bună. Domnul Bonici este aici prezent și doresc să-l felicit pentru efortul depus în, ultimul, în ultimii ani. S-a implementat uh, sistemul uh, de semnalizare uh, roșu-verde-galben. Um, acestea ilustrează felul în care lucrurile progresează, care sunt deficitele statelor membre și așa mai departe în acest moment se derulează Jocurile Olimpice de iarnă și se distribuie medalii. Ei bine, domnule Bonici, dumneavoastră aveți medalia de aur pentru efortul depus până acum. Din păcate, ne veți părăsi, mm, așa încât doream neapărat să vă acord această medalie. Este regretabil că ne părăsiți, deoarece am cooperat excelent. În al treilea rând, avem în sală trei comisari. Prezent, unul, pe unul dintre ei îl cunoaștem destul de bine. Prin contactele pe care le-am avut, ceilalți doi comisari sunt aici pentru prima dată printre noi și cred că uneori se atunci eh, când la comisie se aude trebuie să mergem la Comisia de Control Bugetar, eh, ne, comisarii se tem. Ei bine, domnule comisar, vă liniștesc de îndată, suntem cât se poate de amabili eh, și muncim într-o atmosferă extrem de constructivă. Există diversi înalți funcționari ai diverselor direcții generale care pot să mm, mărturisească despre acest lucru. Uh, Uneori discuția într-adevăr este dură, critică, însă în cele din urmă rezultatul este de obicei pozitiv. Același lucru și pentru descărcarea de gestiune. Aș dori să fac același exercițiu și aș dori să pun o întrebare celor trei comisari. Deoarece reprezentați și pe ceilalți colegi ai dumneavoastră, aș dori să ne concentrăm asupra declarațiilor naționale, de la paragrafele 32 la 44. Domnul secretar de stat spaniol a fost prezent aici și am discutat destul de mult despre aceste declarații naționale. Noi aici la Parlament considerăm că în acest punct trebuie neapărat ca lucrurile să se pună în mișcare, trebuie să constrângem Consiliul să uh, ia foarte în serios aceste declarații naționale, mai ales sub tratatul de la Lisabona. Uh, în paragrafele alinatele 38 și 39 ale tratatului, se oferă Comisiei noi mijloace de a aduce Consiliul pe calea cea bună. Și, foarte sincer, aș dori să am reacția dumneavoastră în ce privește paragraf, alineatele 36 la 42 din raportul domnului Berațchi, extrem, recomandări extrem de importante în opinia mea. Acordăm descărcarea comisiei sau um, pledăm pentru o amânare. În felul acesta putem exercita niște presiuni și putem să ne asigurăm că lucrurile revin pe făgașul lor normal. Cred că acesta a fost și efortul domnului Liberațchi. Vă mulțumesc. Qualcuno de la Comisiune vuole intervenire? Cine dorește să răspundă numele Comisiei? Prego. So, if, if I may start, so... Dacă îmi permiteți să încep. În primul rând, dacă doriți să aflați opinia mea personală, da, eu sunt pentru declarațiile naționale. Cred că acestea ne vor permite să ameliorăm în mod semnificativ situația. Pe de altă parte, trebuie să fim cât se poate de realiști, pentru că implementarea acestui concept va necesita modificarea cadrului juridic regulamentul financiar și în cadrul tratatului de la Lisabona acest subiect va uh, fi inclus în codecizia dintre Parlament și Consiliu. Trebuie să fim cât se poate de precauți pentru a prezenta acest, uh, acest regulament financiar care ne va permite să uh, trecem prin procesul legislativ pentru că nu este vorba doar de declarațiile naționale. Dorim să propunem foarte multe ameliorări semnificative și importante. Și cred că este obiectivul nostru comun ca aceste amendamente să fie adoptate cât mai repede posibil. Deci, cu siguranță vom veni cu o propunere care va uh, ameliora uh, cerințele de uh, rezumate anuale, va cere standardizarea informațiilor care vor fi prezentate și ne gândim și la o posibilitate de a cere, ca, uh, de a cere o declarație de asigurare din partea statelor membre și de asemenea uh, problema cheie aici este uh, munca subiacentă pe care trebuie să o desfășurăm și este vorba de standardizarea cerințelor, trebuie ca toate statele membre să înțeleagă ce li se cere să prezinte și să pornească de la aceleași orientări, pentru că s-a vorbit despre orientări în cadrul juridic actual. Avem orientări, le redactăm, le uh, ameliorăm, însă legislativ nu au forță juridică. Reprezintă recomandări, dar nu cerințe obligatorii. Trebuie deci să introducem toate aceste cerințe în regulamentul financiar pentru a face ordine aici. Äh, ähm, Doresc să mă alătur celor spuse de colegul meu în cea mai mare parte. Äh, vinerea viitoare uh, am să iau parte la uh, uh, o întâlnire cu uh, o întâlnire informară uh, um, și vreau să subliniez importanța acestor declarații naționale. Multe state membre deja uh, depun aceste declarații în mod voluntar și cred că este uh, Uh, drumul bun acesta și ar trebui să încurajăm statele membre, celelalte state membre, să ia exemplu și să depună declarații de asigurare. Cred că avem acum și posibilitatea de a ne uh, gândi puțin împreună cu Curtea de Conturi uh, cum putem, dată fiind uh, situația juridică actuală, cum am putea să forțăm uh, puțin nota pentru a obține aceste declarații naționale și pentru ca acestea să aibă un grad mai înalt de fiabilitate. Pentru că, într-adevăr, uh, unele dintre ele uh, ne, uh, nu sunt suficient de um, corecte sau adecvate, astfel încât, în momentul în care le primim, uh, Uh, nu, put, nu, uh, nu putem să le utilizăm în modul cel mai bun. Iar uh, ceea ce trebuie să facem noi la nivel european este să avem niște informații pe care să le putem utiliza în mod armonizat pentru a putea să punem în aplicare și să vedem dacă s-au pus în aplicare în mod corect prioritățile asumate, astfel încât um, să avem o uh, repartizare a sarcinilor uh, între Comisie și statele membre uh, care să facă acest proces uh, de monitorizare a fondurilor eficient. Mulțumesc! Au mai rămas patru vorbitori, 15 minute, patru vorbitori, patru răspunsuri. Domnul Odi, domnule președinte, uh, eu nu sunt foarte mulțumit pentru că avem termen de depunere a amendamentelor în martie, vom vota în 22 martie și nu mai e mult până atunci și astăzi eu nu știu dacă comisia noastră va reuși să-și formeze o opinie. Mi se pare că există o problemă de credibilitate a Comisiei de Control Bugetar în fața plenului Parlamentului. Nu știu dacă domnii comisari au înțeles bine. Ni s-a spus că se va face o declarație de asigurare uh, intermediară. Sigur, mie mi-ar plăcea, dar comisia nu este independentă. Dar aș dori ca această uh, DAS uh, intermediară să fie verificată de uh, Curtea de Conturi, care este independentă. Ni se vorbește de cifra 11, nu știu ce înseamnă. Eu, ca deputat, nu mai înțeleg nimic. Vă spun, în calitate de deputat, înțeleg exact ce vor înțelege și cetățenii. S-a mai spus la comisia noastră, există o problemă de credibilitate în sfera publică această senzație se generalizează astăzi și nu este bine controlat, nu este bine gestionat. Există problema Greciei și a conturilor Greciei și îmi spuneți, domnule comisar, că dormiți mai bine. Aveți grijă atunci când o să vă treziți. Anul trecut, și vreau să-i spun acest lucru colegului Liberațchi, care a făcut o muncă remarcabilă și îmi pare rău că nu a încheiat-o, însă îl înțeleg, pentru că dacă mă uit la profesorul Bonici de la Curtea de Conturi, eu nu îmi dau seama dacă Curtea de Conturi dă un DAS pozitiv sau negativ. De 12-13 ani avem DAS negativ. Astăzi DAS este pozitivă sau negativă. În calitate de parlamentar, eu nu mai știu ce document tehnic este cel mai adecvat pentru a uh, se ajunge la un vot pozitiv. Deci, ce mai așteptăm, domnule comisar? puteți să ne asigurați că de astăzi și până în 22 martie vom reuși să votăm descărcarea? Pentru că dacă nu putem amâna descărcarea, eu sunt de acord, pentru că colegul Stas a spus că lucrurile merg bine și așa mai departe, însă eu simt că comisia este gata să refuze descărcarea. Dar ce elemente vom avea în octombrie pe care nu le avem astăzi? Și ce credibilitate vom avea luna octombrie dacă vom accepta uh, o descărcare pe care am refuzat-o în aprilie, cum am făcut și anul trecut pentru Consiliu. Pe mine mă neliniștește modul în care noi, Comisia de Control Bugetar, uh, vom acționa și, domnilor comisari, vă rog să faceți un efort considerabil până în 22 martie, până când se va vota la Comisia de Control Bugetar și apoi în plen, pentru a asigura Comisia de Control Bugetar uh, că ă, putem să contăm pe dumneavoastră pentru ameliorarea lucrurilor. Pentru că ar fi paradoxal și închei, domnule președinte, că într-o ameliorare ca cea de până acum, care este cea mai mare de până acum, Parlamentul să refuze descărcarea. Mie nu-mi place deloc această situație. Vă rog să fiți succinți. Nu avem timp. Cine dorește să răspundă un singur răspuns? Nu litigate, pe rog. Okay. Am să fiu foarte succint, domnule președinte. Cred că este foarte important să se recunoască progresele făcute în implementarea unei serii de acțiuni pentru ameliorarea utilizării fondurilor europene. Cred că este interesul nostru comun să se acorde descărcarea de gestiune pentru că recomandările sunt foarte bune. Sunt menționate și în raportul domnului Liberațchi. Și eu, în calitate de comisar responsabil de descărcare, vreau să vă uh, spun că voi ține cont de toate aceste recomandări și uh, voi încerca să le implementez în timp util pentru a aduce ameliorări suplimentare la această situație, la utilizarea fondurilor Uniunii Europene. Sigur că dumneavoastră luați decizia, iar noi, Comisia, suntem gata să vă prezentăm toate informațiile necesare, suplimentare, de care aveți nevoie pentru a lua o decizie adecvată. Mulțumesc, Domnul Gerbrandi. Ehm, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Stas a vorbit de cea de-a 11-a descărcare la care uh, lucrează. Pentru mine este prima. Poate că sunt eu prea naiv ca nou venit, însă atunci când am ajuns la Parlamentul European m-am gândit că și statele membre doresc să-și asume răspunderea. Ehm, eu să vă spun serios, sunt absolut șocat de atitudinea ministrului spaniol de mai devreme. Mi se pare că se ascunde în spatele complexității regulamentului. Uh, recunoaște numai un procent foarte mic de fraude și nu l-am auzit nici măcar o dată spunând că are intenția să rezolve cu adevărat problema. Comisia noastră a pus întrebări foarte concrete și nu s-au dat răspunsuri concrete, ceea ce mi se pare șocant și periculos. Pentru că încrederea stă la baza cooperării europene, iar țara mea, Olanda, nu este prea euroentuziastă. Cel puțin în ultimii ani nu a fost așa și acest tip de dosar subminează încrederea reciprocă și voința de a participa la ajutarea regiunilor celor mai slab dezvoltate din Europa prin finanțare. Îmi pare rău că aceste instituții, Parlamentul și Comisia, nu se vor lupta pentru aceste uh, divergențe de opinii. Eu cred că împreună trebuie să acționăm împotriva Consiliului. Și vreau să cer Comisiei să nu mai facă observații în legătură cu răspunderea fiecăruia. Cred că trebuie să constatăm că există o foarte mică bunăvoință din partea statelor membre față de acțiunea în acest context. Grupul meu este dispus să voteze pentru descărcare, dar trebuie să existe perspective reale de ameliorare, care nu se vor putea produce decât dacă Comisia și Parlamentul împreună vor fi în măsură să constrângă statele membre să uh, vină cu niște declarații mai bune în legătură cu utilizarea fondurilor europene. Cred că acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem comisiei. Trebuie să se utilizeze regulamentul financiar, pentru că cred că prin intermediul acestui instrument se pot face foarte multe și după cum a spus domnul Stas în legătură cu alineatele din raportul domnului Liberatski. Legate de declarațiile naționale, da, așa este, aici este cheia problemei, dar trebuie ca statele membre să fie obligate să prezinte aceste declarații și sper că reprezentanții Comisiei vor fi de acord. Cine dorește să răspundă, vă rog? Well, I just, uh, could... Ei bine, am răspuns deja la întrebarea dumneavoastră, de fapt, în remarcile pe care le-am făcut uh, mai înainte. În momentul de față suntem tocmai în procesul de pregătire a revizuirii regulamentului financiar și acum elaborăm proiectul de regulament și suntem pregătiți, ca și comisie în ansamblul său, să mergem cât se poate de departe cu propunerile noastre uh, pentru regulamentul financiar și să vedem cum vor fi primite propunerile noastre de către Parlament și de către Consiliu. Cred că acesta este conceptul uh, pe care îl utilizăm. Poate nu este uh, cel mai bun Uh, conceptul de luptă. Nu suntem într-un război, suntem într-un parteneriat. Ar trebui să avem o abordare uh, de uh, stimulente și care să conțină stimulente și sancțiuni, pentru că și statele membre trebuie să fie interesate să utilizeze fondurile în cel mai eficient mod posibil. Pentru că, în cele din urmă, este vorba de banii contribuabililor și statele membre uh, ar trebui să fie preocupate de nivelul uh, ratelor de eroare. Așadar, avem un fundament foarte bun pentru un parteneriat între Comisie, Consiliu și Parlament. Mulțumesc. Ultimele două întrebări, vă rog, scurte, domnul Gaier. Uh, nu știu dacă pot să uh, Uh, fiu foarte, foarte succint. În orice caz, nu aștept niciun fel de răspuns de la comisar. În primul rând, aș dori să îi uh, salut pe toți. Cu domnul Șemet am mai avut ocazia să discutăm, dar uh, vreau să le urez bun venit și domnului Han și domnului Andor în numele grupului meu politic. Ne aflăm acum în fața unei probleme triple. Pe de o parte, avem o declarație de asigurare care, dacă ne uităm la acest sistem de semnalizare al Curții Europene, ei bine, e complicat. Avem verde în sectorul agrar, dar pentru anumite state membre acest lucru nu se aplică. Al doilea paradox este că știm cu toții că banii sunt utilizați în gestionare partajată, ceea ce înseamnă că avem problema că uh, erorile care se fac în statele membre Uh, trebuie, ar trebui să fie corectate în statele membre, dar în același timp, după cum a spus și uh, un alt coleg, Consiliul nu este pregătit să își asume în mod serios uh, eforturi uh, dur- pentru o uh, scădere durabilă a ratelor de eroare. Iar noi, în Parlament, avem, în consiliul de, Comisia pentru Control Bugetar, avem această sarcină de a monitoriza utilizarea bugetului. Și avem aici trei comisari în uh, fața noastră care sunt uh, noi și au, abia și-au preluat portofoliile. Uh, am uh, ascultat cu bucurie cele spuse de domnul Han. Eu sunt pregătit să îl cred că, într-adevăr, avem motive să fim optimiști. Întrebarea fiind dacă acesta poate să fie baza uh, pentru descărcarea de gestiune oferită, acordată Comisiei. Și aici am oarecare îndoieli. Uh, am discutat cu cei trei domni, dar în raportul pe care l-a prezentat uh, colegul Liberaschi și pentru care îi mulțumesc, um, e bine, aici apar multe deficiențe, multe puncte slabe. Vreau doar să vă amintesc cât de ridicat este procentul uh, de eroare în uh, susținere administrativă și coordonare în acest domeniu, unde am fi vrut să vedem niște reduceri Sigur că nu pot să vorbesc cu niciunul dintre dumneavoastră despre acest lucru, pentru că nu intră în portofoliul uh, niciunuia dintre cei trei comisari. Uh, poate că ar trebui să discutăm cu persoana responsabilă. Ideea este că uh, există foarte multe promisiuni, dar eu aș dori să ne lăsăm timp până în octombrie și să vedem dacă într-adevăr vom vedea rezultate fundamentale până atunci și în lumina acestor în lumina acestor progrese, să luăm o decizie atunci. Vă rog, dacă dorește să răspundă cineva. Niente, nu vă răspund. Onorevole Sondergaard. Nu, atunci domnul Sondergaard are cuvântul. Aș dori și eu să le urez bun venit noilor comisari în, la noi în comisie. Ne vom întâlni de multe ori în următorii patru ani. Eu uh, am fost implicat în procesul de descărcare de gestiune doar de patru ori. Dar stau aici în fața dumneavoastră și mă întreb dacă nu cumva ne vom întâlni, să zicem, în 2014, în această sală și vom auzi atunci despre toate progresele care s-au înregistrat, despre toate îmbunătățirile și în același timp vom avea un raport din partea Curții de Conturi care va spune că a, atunci când este vorba despre alocările pentru fondurile structurale avem o, un procent de 9% dintre fonduri care nu au fost plătite așa cum uh, trebuia. Și atunci noi putem să spunem, bine, vom acorda descărcarea de gestiune pentru perioada respectivă. Cred că acest lucru reflectă faptul că avem nevoie de niște obiective clare din partea Comisiei. Ce dorim noi, de fapt, să obținem? Aceste obiective sunt cruciale pentru ca noi să reușim să conlucrăm. Nu putem, sigur că nu putem să luăm în considerare toate detaliile, nu putem să uh, cunoaștem toate uh, detaliile, câte pixuri s-au uh, cumpărat uh, pentru fiecare birou din, uh, într o instituție din Europa. Dar trebuie să vedem niște obiective generale clare și să verificăm dacă ele sunt îndeplinite sau nu. Am auzit azi din partea Comisiei că planul de acțiune a fost pus în aplicare în totalitate. Este minunat! Dar cred că ar fi foarte bine dacă Curtea de Conturi ar avea posibilitatea să-și exprime propria opinie cu privire la această punere în aplicare a planului de acțiune. Mulțumesc! Dau acum cuvântul pentru două minute Comisiei și apoi va trebui să trecem la punctul 6 de pe ordinea noastră de zi. Aș dori, în primul rând, să spun Bine, v-am spus că eu dorm bine, dar să știți că nu dorm deloc adânc, adânc așa că pot să mă trezesc ori de câte ori este nevoie. În ceea ce privește încrederea, uh, colegul care a vorbit despre încredere nu mai este aici, dar uh, ce pot să vă spun este că în ultimii ani am avut o colaborare foarte bună și cu Curtea de conturi, iar uh, uh, această cooperare s-a bazat pe utilizarea aceleiași metodologii și a acelorlași modele de calcul. Acestea sunt indicii care ne arată că noi conlucrăm pe o bază comună, ceea ce înseamnă că activitatea noastră merge în direcția pozitivă și că ar trebui să ni se acorde încredere. Pentru că dacă nu, ă, asta înseamnă că ai ă, îndoieli față de toate ă, instituțiile Uniunii Europene. Dar nu cred că există motive pentru astfel de neîncredere și de aceea cred că rezultatele pe care le-am prezentat astăzi sunt uh, Uh, punctul de plecare pentru o colaborare bazată pe încredere în următorii ani. Mulțumesc, a cerut cuvântul 30 secunde, 30 secunde doamna Gresle. Domnule comisar, uh, Grecia vă salută cu multă încredere. Uh, este foarte clară situația cu privire la rapoartele pe care le-a făcut Grecia în ultimii ani. Sunteți pregătit să luați în considerare în mod serios rapoartele tuturor statelor membre, pentru că aici există o chestiune delicată și știu că sunteți foarte presat de către Consiliu. Mulțumesc foarte mult! Vreau să le mulțumesc tuturor comisarilor și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 6, schimb de opinii cu comisarul Șemeta cu privire la programul pentru care dânsul este responsabil. Acest schimb de opinie a fost uh, solicitat de către comisie. Vreau să-l uh, să urez bun venit domnului Bonici, care este aici din partea Cursii de Conturi. Domnul Șemeta va discuta despre multe elemente, despre regulamentul financiar, făcând referire la OLAF și de asemenea ne va vorbi despre programul pe care dorește să ni-l prezinte astăzi. Uh, este vorba aici, uh, vom discuta și despre numirea noului director al OLAF. Uh, această numire trebuie să fie făcută cât mai repede. Am discutat deja acest lucru. Cred că va vorbi de asemenea despre directorul interimar al OLAF în ultimele reuniuni, în urma ultimelor reuniuni și schimburilor de scrisori pe care le-am avut. Și de asemenea, există o reînnoire a Consiliului de Supraveghere al OLAF. Sper că ne veți putea da detalii și vă dau cuvântul acum. Avem o oră la dispoziție. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am arătat și înainte, doresc să vă prezint uh, planul detaliat de acțiune în lunile care vin. Iar acum doresc să vă prezint uh, prioritățile cheie și domeniile de aplicare ale acestora. Sigur, uh, sunt deschis dialogului cu privire la um, OLAF și a tuturor chestiunilor pe care dumneavoastră le-ați ridicat în scrisurile dumneavoastră. Am încredere că toți avem același obiectiv comun și anume ca um, felul în care sunt cheltuiți banii publici să fie unul transparent pentru toți cetățenii. Uh, Curtea de Conturi face un raport anual, iar Consiliul recomandă Parlamentul European descărcarea de gestiune a Comisiei. În schimb, trebuie să avem, ținem cont de managementul financiar, de politicile externe și interne și mai ales de acțiunile structurale. Ceea ce intenționez să propun, mai întâi, voi implica colegii mei comisari Uh, ca și comisar însărcinat cu descărcarea de gestiune, am să uh, le arăt foarte clar care sunt riscurile și mizele um, în ce privește administrarea, gestiunea fondurilor europene în diversele lor sectoare de uh, activitate. În mod concret, am să informez colegii comisari despre toate problemele care țin de um, audit și um, gestiune financiară de, ori de câte ori apar rapoarte de audit din partea uh, curții de conturi, le voi atrage atenția în mod special. În ce privește comitetul de um, progres al auditului, voi um, recomanda și uh, voi preveni uh, comisarii ori de câte ori activitatea lor nu este corespunzătoare. De asemenea, mă voi asigura că și comisia dumneavoastră este informată despre um, progresele, corecțiile, măsurile și ameliorările um, strategiei de audit și control pe măsură ce acestea apar. În al doilea rând, voi propune o consolidare a uh, implicării statelor membre, căutând valoarea adăugată, inclusiv um, managementul asigurării. În paralel, doresc să furnizez um, linii directoare cât mai limpezi pentru statele membre pentru a ne asigura că aceste state membre ne oferă informația și asigurările necesare, astfel încât până la an, sfârșitul anului 2010 uh, sumarul anual să fie predat pe ultimii trei ani. În al treilea rând, doresc să fac din simplificare o realitate și propun să introducem în regulamentul financiar și, dacă este nevoie, și în programele sectoriale, o simplificare sporită a criteriilor de eligibilitate, cum ar fi utilizarea sumelor forfetare și să ne bazăm mai degrabă pe rezultate toate acestea vor fi făcute în plus față de măsurile de simplificare care deja au fost întreprinse. Mă refer îndeosebi la anumite arii unde procesul de recuperare a fost deja propus, precum și um, aplicațiile online pentru diverse uh, granturi și fonduri în viitor. Aplicațiile um, prin internet vor fi făcute cât mai prietenoase și mai ușor de accesat. Voi promova un uh, concept de uh, risc sub uh, noul cadru al regulamentului financiar și pentru fiecare domeniu de cheltuieli voi prezenta un echilibru între costuri și controlul de risc. În mai 2010, în ce privește ă, cercetarea, industria și dezvoltarea rurală, apoi în vară cheltuieli cu administrația, preadeziunea și abia în 2011 și alte domenii. Vă amintiți probabil că atunci când am vorbit despre descărcarea de gestiune în calitatea mea de um, comisar. Voi comenta acest um, um proiect care se întinde până în 2012 se pare că este posibil să ne ocupăm de area coeziunii în 2011 în loc de 2012. Mă voi asigura că eforturile Comisiei și eforturile colegilor mei se vor direcționa către obținerea de informații de calitate și fiabilitate din partea statelor uh, membre, în special în ce privește corecțiile. Vom aplica inspecții uh, pe teren, analizarea uh, informațiilor și datelor. De asemenea, acțiuni de um, sporirea conștientizării. Vom considera acele aspecte ridicate de Curtea de Conturi și informații adiționale vizând corecțiile din partea statelor membre vor fi incluse în conturile pe anul 2009. Eforturile de ameliorare se vor concentra pe domeniile cele mai riscante, cum ar fi încheierea programului între 2000 și 2006 din acțiunile structurale. De asemenea, orice erori găsite nu vor fi tolerate și vor fi corectate ca atare. Punctul 6. Mă voi strădui să folosim cât mai bine de instrumentul de suspendare a plăților. De câte ori va fi nevoie, Comisia nu va ezita să suspende plățile și să întrerupă plăți individuale acolo unde deficiențe sistemice sunt detectate. Și programele din perioada 2007-2013 permit aceste acțiuni. La oaltă cu colegii mei comisari vom susține toate eforturile de a realiza aranjamentele de control sporit în legislația sectorială, monitorizând atent implementarea acestora și oferind susținerea necesară administrațiilor naționale. Dezvoltând de asemenea acțiuni cum ar fi uh, programe de training, linii directoare, controluri la fața locului și schimburi de bune practici. Măsurile și acțiunile pe care tocmai le-am prezentat vor îmbunătăți încă și mai mult situația, însă nu vor își vor produce rezultatele așteptate fără o participare activă a tuturor uh, părților implicate. De aceea vă propun o, un nou parteneriat și în special cu statele membre. Intenția mea este de a lansa acest nou parteneriat printr-o dezbatere largă cu principalii actori, statele membre, Parlamentul European, Curtea de Conturi și alți actori precum ar fi chiar beneficiarii. Scopul este de a vedea care este situația actuală, de a identifica uh, principalele surse de eroare și de a cădea de acord asupra unor soluții de a le solva într-o modalitate care să fie eficientă din punct de vedere al costului. Uh, autoritățile naționale de audit în ce privește managementul fondurilor UE ar putea contribui substanțial la asigurarea uh, tuturor acestor aspecte, în timp ce Comisia va continua să obțină un DAS pozitiv, vom profita de uh, um, raportul domnului Liberațchi pentru descărcarea pe 2008 pentru a lărgi și mai mult dezbaterea privitor la calitatea cheltuielilor. există atât riscuri cât și provocări în ce privește uh, managementul financiar. Vom fi atenți la felul în care sunt definite politicile, monitorizarea progreselor, felul în care sunt organizate proiectele, care sunt costurile și modul lor de controlare, care este impactul programelor. Toate aceste aspecte vor fi măsurate și evaluate. Mă aștept să obțin o susținere puternică din partea Parlamentului European și pe baza ceea ce s-a obținut până acum și prin angajamentul noii comisii, eu sper că descărcarea pe 2008 va fi un semnal puternic din partea Parlamentului European către Comisie, susținând eforturile acestea de a ameliora gestiunea financiară a fondurilor europene și de a continua parteneriatul împreună cu statele membre și cu ceilalți actori implicați. Desigur, aștept rezoluția dumneavoastră privitoare la descărcarea de gestiune a Comisiei pe 2008 și să identificăm împreună acele uh, arii unde acțiunea urgentă se impune. În ce privește lupta antifraudă și viitorul OLAF. În ce privește numirea unui nou director general a OLAF. Am uh, supus atenției dumneavoastră uh, nota privind uh, acest post și așteptăm răspunsul dumneavoastră. Sperăm că acesta se va produce chiar până mâine și E scopul nostru comun acela de a um, publica această um, notă de concurs tocmai pentru a uh, putea numi cât mai curând director general al OLAF ca director permanent. Am încercat să um, obținem un echilibru între competențele în lupta antifraudă, experiență în area judiciară și, um, de asemenea, um, am subliniat responsabilitățile administrative și executive. Îl propunem pe domnul Nick Eilets um, în această poziție. În 12 februarie 2010, mi a solicitat să propun o procedură pentru a conduce o consultare în ce privește postul de director executiv al OLAF. Nu sunt sigur că sunt în poziția de a propune o asemenea procedură, însă doresc să-mi exprim uh, opinia personală asupra acestei situații. În ce privește situația actuală, Comisia consideră că domnul Island este directorul uh, general al OLAF, conform regulilor și conform principiul de continuitate în serviciul. Domnul Island a fost inițial director adjunct începând din 2005 și a acoperit absențele domnului Brunner după uh, îmbolnăvirea acestuia. Vicepreședintele Calas a trimis o scrisoare domnului Island o, care subliniază misiunea acestuia și uh, solicitând ca atât Parlamentul cât și Consiliul să fie regulat informate despre activitățile OLAF. Este limpede că e în interesul tuturor ca această perioadă de interimat să fie cât mai scurtă și, așa cum am arătat, doresc cât mai curând să public um, nota de concurs. Între timp, nu există nici uh, o prevedere specifică în regulamentele OLAF. Trebuie să aplicăm uh, regulile referitoare la perioadele de interimat. Desigur, e nevoie de consultări atât cu Parlamentul cât și Consiliul, însă aceste consultări aparțin unei proceduri vizând Um, înlocuirea directorilor la un interval de 5 ani și nu se poate aplica um, în cazul înlocuirii unui director interimar. Există și obiecții de ordin practic. Procedura este mult prea lungă și ar putea dăuna continuității serviciului. Este o normă curentă în administrația publică că atunci când apare un post vacant, ca um, adjunctul sau unul dintre uh, colegii seniori să asigure uh, continuitatea serviciului public. Mai doresc să spun că într-un grup de lucru al Consiliului uh, a fost abordat acest aspect și opinia încă nescrisă, dar care a fost anunțată în acest grup de lucru, este aceeași uh, pe care au formulat-o și serviciile uh, juridice ale Comisiei Europene. Aș dori să subliniez că este foarte important să ne asigurăm de funcționarea uh, corespunzătoare a directoratului interimar la OLAF. Am fost într-o situație similară în 2005, atunci când s-a încheiat mandatul domnului Brunner iar dumnealui a fost nominalizat exact prin aceeași procedură, aceea de a fi un director general temporar uh, pentru mai mult de 9 luni și pe parcursul acelor 9 luni dacă îmi amintesc exact peste 200 de investigații au fost deschise de către Olaf, iar acum suntem deja în procedura de directorat interimar de mai multe luni deja și cred că este foarte important ca activitatea și principiul de continuitate a serviciului să prevaleze în astfel de situații, adminteri, am putea pune în pericol investigațiile în curs. mai ales pe cele care se află în faza de finalizare sau cele care tocmai au început. Aș mai putea arăta, așa cum um, era evident și în scrisoarea vicepreședintelui Calas, că domnul uh, Islet este uh, disponibil să se întâlnească cu dumneavoastră când, în momentul în care îl veți decide. În cele din urmă, uh, sunt gata să discut orice sugestie pe care ați putea o formula pentru un sistem uh, mai bun de înlocuirea directorilor interimari în contextul discuțiilor privitor la uh, viitoarele regulamente OLAF. Comisia a promis Parlamentului European și Consiliului acest lucru în februarie 2009 și am subliniat la audierea mea că uh, voi face o prioritate în primele luni ale mandatului meu reformarea temeiului juridic pentru OLAF. Voi prezenta Parlamentului European și Consiliului un document înainte de uh, vacanța de vară. Și mă bucur să pot confirma că aștept cu nerăbdare să încep fără amânare acest proces legislativ și să redemarez dialogul cu Consiliul și cu Parlamentul European. După cum v-am mai spus, acest lucru se va face în primul rând printr-un document neoficial, un document de reflexie, care va studia punctele divergente dintre Consiliu și Parlament și, uh, de asemenea, consensul ce se poate degaja în legătură cu principalele aspecte. Documentul acesta și rezoluția Parlamentului European reprezintă punctul de plecare pentru reflexia ulterioară. Apoi, Comisia va formula o propunere adecvată pe baza documentului neoficial și va demara consultări cu instituțiile într-un dialog deschis și constructiv. Totuși, alte probleme complexe, cum ar fi funcționarea instituțională a OLAF, posibila sa independență deplină, interfața cu Comisia și interfața cu uh, procurorul european vor necesita o analiză amănunțită în uh, corelație cu obiectivele de o mai bună reglementare și acest lucru se va face în cea de-a doua fază a procesului nostru de reflexie. În al patrulea rând, ameliorarea eficienței OLAF. În timpul mandatului meu doresc să obțin ameliorarea eficienței OLAF, ținând cont de recomandările Comitetului de Supraveghere și de asemenea de proiectul de raport al domnului Casolino și de asemenea raportul privind uh, apărarea intereselor comunitare și combaterea fraudei. Am uh, citit aceste rapoarte și am văzut că există probleme legate de uh, resursele umane, de colaborarea cu serviciile de audit intern, cu oficiul de investigații, probleme legate de schimbul de date și cooperarea cu statele membre. Voi discuta aceste probleme cu Olaf și le voi rezolva. În cele din urmă, în ceea ce privește numirea Comitetului de Supraveghere, această, uh, s-a depășit termenul pentru această numire și voi uh, avea grijă ca procedura să fie redemarată. Aștept cu nerăbdare sfaturile dumneavoastră cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse în acest sens. Știu că a existat un schimb de opinii între dumneavoastră și comisie în perioada 2008-2009 în legătură cu procedura de renumire pentru uh, Comitetul de Supraveghere. Și Parlamentul și Comisia sunt pentru o reînnoire a membrilor. Nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la introducerea acestei proceduri de reînnoire a membrilor respectivi. Aștept cu nerăbdare un schimb de opinii cu dumneavoastră pe această temă cât mai curând. Mulțumesc pentru atenție și uh, sunt gata pentru schimbul de opinii cu dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea acestui pachet cuprinzător. Vă mulțumesc că ați abordat această uh, chestiune delicată uh, cu privire la um, numirea unui nou director și această fază tranzitorie. Eu m-am gândit la aceste lucruri și știți ce mă deranjează cel mai tare uh, și în legătură cu ceea ce ați uh, prezentat dumneavoastră. Acestea sunt uh, declarațiile dumneavoastră contradictorii. Pe de o parte, spuneți că doriți să uh, colaborați cu noi, să găsim uh, modalități de a merge împreună înainte și în același timp ne încălcați drepturile, inclusiv în ceea ce privește uh, dreptul de co-decizie, inclusiv în ceea ce privește numirea directorului uh, Olaf. Da, ceea ce spuneți dumneavoastră uh, uh, nu se potrivește cu ceea ce faceți și mă deranjează acest lucru. Cred că vom avea probleme pentru că nu putem să um, ne comportăm astfel unii cu ceilalți. Eu am încercat să spun foarte clar că nu e o copilărie aici, este vorba despre regularitatea procedurilor legate de OLAF. Nu contează dacă ești pentru sau împotriva unei persoane anume Uh, pentru mine este absolut indiferent cine este directorul Olaf. Important este cum este numită această persoană. Și, de asemenea, nu trebuie încălcată uh, independența, uh, principiul de independență al acestei persoane. Acesta este un motiv pentru a merge la Curtea de Justiție de la Luxemburg, pentru că uh, nu, nu știu cum reușim altfel să ieșim din această situație. Uh, eu vreau să fiu înțeleasă și nu sunt foarte sigură dacă am fost înțeleasă. Dumneavoastră subliniați Uh, și insistați că în această situație, care este foarte dificilă pentru toți uh, implicați, nu doriți să acceptați mâna întinsă a Parlamentului. Noi dorim să garantăm regularitatea uh, procedurii de la OLAF. De aceea am încercat să găsim o procedură accelerată pentru a ieși din această situație dificilă. Mâine, la reuniunea coordonatorilor, va trebui să discutăm și să vedem ce vom face acum eu aș fi interesată să știu ce părere ar avea Curtea de Justiție uh, în acest caz. Eu cred că uh, nu este deloc inteligent să nu acceptați uh, mâna întinsă a Parlamentului, pentru că este vorba de protecția Colegiului Comisarilor, protecția dumneavoastră, este vorba despre garantarea, de lupta împotriva fraudei și protejarea cetățenilor europeni suntem într-o situație foarte periculoasă. Am vrut să vă atrag atenția asupra acestui lucru încă o dată și să vă spun că dacă lucrurile merg prost, acest lucru va avea consecințe. Și aș dori să mă repet întrebarea de mai uh, devreme. Dacă sunteți pregăsit ca în uh, reformarea uh, regulamentului financiar să acceptați această procedură accelerată pentru uh, Uh, Serviciul de Acțiune Externă uh, pentru a include și părerea parlamentelor naționale. Cred că acesta este drumul care ne va aduce cel mai mult succes. Uh, în acest fel vom putea, într-adevăr, să colaborăm eficient cu statele membre și să putem aplica presiunea necesară. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, vă rog. So I, uh, I would like to first... În primul rând, aș dori să răspund la întrebarea referitoare la directorul interimar al OLAF. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și anume că este interesul nostru comun să ne asigurăm că acest director intermediar, interimar va funcționa corect din punct de vedere juridic. După cum v-am mai spus, serviciile juridice ale Comisiei au, uh, s-au ocupat de acest lucru, ceea ce se află și în procesele verbale. Uh, e clar, deci, că serviciile noastre juridice sunt de aceeași părere cu cele ale Consiliului, însă și-au uh, emis părerea numai oral, nu au făcut-o în scris pentru că nu li s-a cerut au făcut acest lucru din proprie inițiativă și cred că trebuie cu toții să ne asumăm aici răspunderea referitoare la posibilele consecințe dacă vom uh, ține cont de regula de numire automată sau dacă considerăm că este o situație de forță majoră. Pentru că continuitatea în această instituție specifică este un element cheie și nu există nicio altă regulă care să asigure continuitatea desfășurării activității OLAF, cu excepția regulii numirii automate a unui interimar într-o situație de forță majoră. Și sper că uh, vom putea să discutăm acest lucru în cadrul regulamentului modificat. Cred că trebuie să stabilim reguli foarte clare în regulamentul modificat pentru a evita o astfel de situație ca cea în care ne aflăm acum. Însă cred că trebuie să subliniez încă o dată faptul că în 2005 mandatul domnului de Luna a expirat și a fost numit a fost numit director general exact conform procedurii utilizate acum. Deci, dacă vom încerca să schimbăm procedura, cei care au fost prinși în cele 9 luni din 2005 cu fraude nu vor merge la tribunal și vor contesta respectivele proceduri. Ceea ce mi se pare o problemă foarte importantă de care trebuie să ținem cont și nu trebuie să o punem la îndoială, pentru că este în interesul nostru comun să nu punem la îndoială numirea directorului interimar. Pentru că nu este vorba aici de persoane. Eu și colegul meu, Sim Calas, care a făcut această numire, nu avem niciun fel de interese personale aici. Nu este vorba de persoane. Este foarte important să se înțeleagă sfera extrem de largă de activități din uh, cadrul perioadei interimare a domnului Brunner în 2005-2006. Au fost peste 9 luni și, după cum am spus, s-au deschis peste 200 de investigații și s-au făcut foarte multe alte activități conexe. Deci, dorim să le punem la îndoială? Eu nu doresc acest lucru și sper că nici dumneavoastră nu îl doriți. Deci, cred că este interesul nostru comun să limităm această poziție interimară la o perioadă de timp cât mai scurtă și să numim un nou director permanent cât de repede posibil. Deci vă rog frumos să uh, vă dați avizul cu privire la acest anunț care a fost redactat în conformitate cu propunerile dumneavoastră. Probabil că vă amintiți foarte bine, doamnă Gresle, discuțiile noastre legate de acest subiect specific și anume cerințele de experiență profesională ale noului director general. Aceste condiții au fost uh, incluse în proiectul de anunț și sper că acest proiect va fi satisfăcător pentru comisie și că vom putea să publicăm acest anunț cât mai repede, pentru că, după cum vă amintiți, am început să discutăm anunțul de post liber în perioada audierii mele, în 12 ianuarie. Și încă finalizăm acest anunț pentru că coordonarea necesită timp. E perfect normal. Trebuie să ținem cont de poziția Parlamentului, trebuie să ascultăm poziția Consiliului și uh, poziția preliminară a acestuia, din câte știu eu, este să se extindă condițiile de experiență profesională pentru acest anunț. Deci chiar și aici vom avea nevoie uh, de o discuție între toate cele trei părți implicate pentru a găsi o soluție comună. Eu vă rog frumos să accelerați procedura ca să putem să ne asigurăm că OLAF va funcționa așa cum trebuie. Și la cea de-a doua întrebare, cred că era vorba despre declarațiile naționale sau nu mai știu exact Bun, era vorba despre declarațiile naționale. Pot să repet ce am mai spus. Pentru a implementa declarațiile naționale, trebuie să schimbăm cadrul legislativ, pentru că în cadrul actual acestea nu sunt cerute. Și deci, în revizuirea fin regulamentului financiar, intenționăm să propunem o utilizare voluntară a declarațiilor naționale, însă ne gândim și la un mod de a stimula statele membre să utilizeze declarațiile naționale cât mai mult. Însă, cu siguranță, vom propune în proiectul de regulament financiar declarația de asigurare, care va fi cerută de la statele membre și sper că Parlamentul și Consiliul vor susține această propunere și acest DAS va permite să ne asigurăm că statele membre își asumă răspunderea legată de executarea fondurilor europene. Deci, deocamdată aceasta este discuția la nivel intern, însă o vom continua și eu voi continua această discuție și cu statele membre și este adevărat că unele state membre sunt pentru introducerea declarațiilor naționale, de exemplu Olanda, uh, Danemarca, Marea Britanie, Suedia, putem să construim, pornind de la experiența acestor state membre, și putem ajunge la o propunere bună pentru viitorul regulament financiar. Grazie, onorevole Lange. Mulțumesc, doamna Lange. Dank u wel, eh, voorzitter. Mijn vingers jeuk. Mulțumesc, domnule președinte. Mă grăbesc să trec la subiectul declarațiilor naționale de asigurare pentru că am impresia, domnule comisar, că vă aflați în centrul uraganului. Cred că aveți propuneri pe teren, propuneri de a coopera cu noi, de a ameliora și relația cu Consiliul în privința declarațiilor naționale și cred că vă ocupați și de aceste declarații care să se aplice la toată lumea însă vă ascundeți în spatele cadrului legislativ, în spatele uh, Consiliului de Ministri și cred că veți avea probleme la comisie dacă nu sunteți dispuși să fiți alături de noi pe acest subiect. Trebuie să cooperați cu noi, cu Parlamentul, pentru a obține declarațiile naționale. Ușa este întredeschisă, însă eu aș vrea să fie deschisă larg ca să putem colabora. Însă eu aș vrea să vorbesc și de altceva, am să vorbesc în engleză acum. Vreau să mă refer la directorul general al OLAF și poate că complic lucrurile. Vreau să uh, continu remarca doamnei Gresle pe tema contradicțiilor. Mie mi se pare că și aici sunt anumite contradicții. Am avut uh, un uh, weekend foarte ploios în Olanda weekendul trecut. Acum casa mea se află la 70 de metri sub nivelul 7 metri, mă scuzați, sub nivelul mării. Uh, însă, datorită acestor ploi, am reușit să citesc anunțul de concurs și să-l compar cu cel din 2004. Am urmărit uh, în 2004 cu mare interes acest subiect din spatele sălii pentru că eram asistentă pe vremea aceea. Și am ajuns la mai multe concluzii, mai ales în legătură cu experiența profesională. În noul anunț se spune că candidații trebuie să aibă experiență suficientă în domeniul judiciar sau al procuraturii. În uh, anunțul din 2004, care era mult mai extins, se cerea experiență profesională importantă și uh, reușite într-un domeniu legat de activitățile OLAF. Uh, dacă se compară cele două, se vede că există două cuvinte cheie și anume experiența judiciară și în procuratură, pentru că astfel se exclud candidații din domeniul polițienesc și de aplicare a legii. Un document care ține tot de Olaf. Ați spus că avem nevoie de un echilibru între antifraudă și experiență în management. Iar în acest rând, eu nu văd nimic în legătură cu experiența în management. Văd că se cer foarte multe, ceea ce este important, însă cineva din domeniul judiciar poate că nu este neapărat un bun manager. Și pe mine mă interesează să găsim cel mai bun candidat. Se vorbesc despre contradicții. Ce ne interesează pe noi, obiectivul nostru comun este să numim cât mai repede acest director. Eu aș vrea să adaug încă un obiectiv comun care ar trebui să ne preocupe și anume să găsim cel mai bun candidat. De aceea mă întreb dacă este înțelept atunci când dorești uh, să găsești pe cineva cu cele mai bune calificări, să îți restrângi atât de mult criteriile. Eu cred că ar trebui să reluăm fraza din 2004. Știu că toată lumea are o părere diferită, dar uh, luai comentariul meu ca pe unul venind din partea unei foste asistente. Pe mine mă interesează, în primul rând, să avem candidați buni. Și asta înseamnă candidați care îndeplinesc anumite criterii. Iar noi, Parlamentul, vom putea să vedem la o audiere cine este cel mai bun și abia după aceea să facem recomandările. Voiam să transmit acest mesaj comisarului și aștept cu nerăbdare să văd care este opinia lui. Vreau să știu dacă împărtășește acest obiectiv și anume că trebuie să vedem cât mai mulți candidați buni pentru a face cea mai bună alegere. Vă mulțumesc! So, uh... În ce privește experiența managerială, avizul de concurs, acest uh, aviz de concurs solicită experiența în administrație în paragraful următor. Am pus experiența în administrație alături de experiența în domeniul juridic sau um, aș dori să aud că suntem de acord, că Parlamentul este de acord în această privință. Noi, Comisia, suntem gata să fim flexibili în ce privește um, solicitările, dar scopul nostru comun desigur că este acela de a numi cel mai bun candidat posibil. Dar aș dori să primesc comentariile dumneavoastră, ale comisiei dumneavoastră referitor la propunerea pe care noi am făcut-o. Eu sper să primesc astfel de um, comentarii și propuneri și din partea Consiliului. Așa cum am zis, uh, un uh, proiect neoficial uh, a circulat deja, dar sper să dispun de el mâine, astfel încât, punând la oaltă toate aceste sugestii, să găsim formula cea mai potrivită. Mulțumesc, uh, domnul Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succint și să vorbesc doar despre Olaf, încă o dată, despre declarațiile naționale de asigurare. Um, domnule Șemeta, atunci când ați vorbit despre declarațiile naționale de gestiune, mi-ați dat sen sentimentul că poate că ar trebui să uh, uh revizuirea regulamentului financiar înainte de a uh, vorbi despre descărcarea de gestiune. În ceea ce privește OLAF, noi suntem cu toții de acord că este o situație dificilă, că uh, ar trebui să fie cât mai scurtă perioada uh, aceasta de interimat și că ar trebui cât mai repede să avem un nou director general al OLAF, legitim, ales în mod uh, corect. Toate aceste chestiuni sunt necontroversate. Controversată este întrebarea următoare. Cei uh, care sunt acum la OLAF sunt, uh, acționează ei în mod uh, um, corect din punct de vedere juridic. Eu nu sunt jurist, însă știu că Parlamentul European spune că au fost încălcate drepturile Parlamentului European în momentul în care a fost numită persoana respectivă uh, pe postul de director interimar. Eu nu pot să contrazic ceea ce spune Serviciul Juridic al Parlamentului. Um, eu cred că uh, ar trebui să ni se explice exact situația din partea Consiliului și din partea Comisiei. Pentru că fiecare instituție are propriul său serviciu juridic și problematic este atunci când aceste servicii juridice nu sunt de acord. Uh, este, sigur, important să ajungem la o decizie comună. Și aș dori să știu dacă s-au reunit deja cele trei servicii juridice ale Comisiei, Consiliului și Parlamentului și dacă s-au reunit, care a fost uh, concluzia la care au ajuns. Pentru că dacă nu s-au întâlnit sau nu au ajuns la o decizie comună, atunci eu trebuie să vă spun poziția mea ca și coordonator este să adoptăm soluția care prezintă cele mai mici riscuri și anume să alegem uh, să urmăm uh, recomandările Serviciului Juridic al Parlamentului European dar uh, aș vrea foarte mult să ajungem la un punct în care să nu mai trebuiască să ne certăm pe chestiunile juridice, pe care nu le înțelegem atât de bine. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule comisar. I, I could, uh... Aș putea să spun că serviciile legal, juridice ale Comisiei au avut discuții cu ambele servicii juridice, atât ale Consiliului cât și ale Parlamentului Și am menționat deja acest uh, lucru, precum și opinia serviciilor juridice ale uh, Consiliului și ale Comisiei și faptul că această opinie coincide. Au existat de asemenea dezbateri între um, directorii serviciilor juridice ale Parlamentului și ale Comisiei, astfel încât um, pozițiile lor să atingă un punct de convergență. Întâlnirea între cele trei servicii juridice ar putea fi poate o cale de a găsi în cele din urmă o soluție. Nu știu dacă este posibil să obținem din punct de vedere legal o declarație comună a celor trei servicii juridice. Dacă acest lucru uh, este legal, ar fi cea mai bună cale de a rezolva situația în care ne aflăm. În ce privește declarațiile naționale, Aș dori să mă înțelegeți uh, foarte exact. Sunt pentru aceste declarații naționale și cred că aici uh, avem cu toții aceeași poziție, Comisia și Parlamentul. Însă, ar trebui să ținem seama și de procedura de aprobare a regulamentului financiar. Dacă dorim să uh, ne luptăm ani de zile pentru acest regulament financiar, atunci, e bine, asta e. Dar poate că putem avea o abordare mai inteligentă, astfel încât uh, amendamentele la regulamentul financiar să treacă cât mai uh, rapid și pot deja să vă spun că multe dintre aceste amendamente vor ameliora considerabil situația, așa încât este în interesul nostru comun ca respectivele amendamente să fie trecute cât mai, să fie votate cât mai rapid. Uh, potrivit cunoștințelor mele uh, din acest moment, la etapa în care ne aflăm, majoritatea statelor membre nu sunt în poziția de a fi de acord cu obligativitatea declarațiilor naționale anuale. Ca atare, cred că noi toți trebuie să uh, lucrăm cu statele membre, atât noi, uh, în calitate de comisie, cât și dumneavoastră, prin intermediul parlamentelor naționale, trebuie să um, facem lobby pentru acest concept pe lângă guvernele naționale, așa încât să obținem susținerea acestora în ce privește acest uh, um, instrument, și anume declarațiile naționale. Este așadar un efort comun în ce mă privește, nu pot singur să obțin rezultatele dorite. E ceea ce v-am spus și la audiere. Scopul meu principal este de a obține rezultate, un regulament financiar ameliorat. Și sigur că toate acestea sunt în principal în interesul beneficiarilor fondurilor europene, este ceea ce ei așteaptă din partea noastră. Uh, așteaptă simplificarea, iar noi trebuie să fim gata să le oferim. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima întrebare, uh, domnul Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că a trebuit să lipsesc pentru câteva minute. Trebuia să depun un aviz la Comisia de Transporturi. Mulțumesc domnului comisar Săneta pentru efortul pe care uh, Uh, îl anunț acest a, a, efort de ameliorare a, regula, a regulamentului financiar. În calitatea mea de consiliere a grupului, um, am uh, asistat la nașterea acestei idei de solicitarea unei declarații naționale și pot să vă spun că, din realism, eram foarte sceptică. Sigur că au existat multe dificultăți, existau uh, state mai centralizate, altele mai descentralizate. Problema oricum era delicată. Însă, cred că o parte din energia noastră s-a concentrat asupra acestui instrument miracol care ar fi putut uh, rezolva toate problemele, în loc să amelioreze uh, mijloacele de care dispuneam. În țara mea, guvernul a înțeles eforturile considerabile puse în lucru și a uh, cu provinciile autonome, cu prefecturile, pentru a ameliora această capacitate de control și pentru a putea uh, să prezinte conturile sale către Parlament și Comisie. Însă, fără a renunța la acest lucru. Pot de, pe acum să vă spun că aveți acordul meu pentru a ameliora alte instrumente decât declarația națională. Cred că nu trebuie să ne focalizăm în mod exclusiv asupra acestui instrument, deoarece riscul ar fi de a, a uh, cădea cu toții în melancolie. Olaf, pe de altă parte, este pentru noi un instrument delicat și există multe solicitări cărora nu am putut să le dăm uh, curs nici chiar cu uh, eforturile regretatului uh, domn Brunner. Sincer, uh, resimt oarecare frustrare. Am impresia că Parlamentul și, în orice caz, Comisia noastră nu a avut posibilitatea să ofere un aviz asupra felului în care um, directorul interimar um, ar fi putut să beneficieze de susținerea tuturor. Nu știu dacă această posibilitate este una reală. Decizia este poate urgentă. Sigur că trebuie numit un uh, director cât mai repede, dar trebuie ca uh, acest candidat să fie cel mai bun posibil. Parlamentul regretă de a nu fi putut participa în acest proces, dar putem fi de acord cu Comisia. Nu știu dacă aveți o altă soluție provizorie. Uh, pentru a compensa faptul că Parlamentul se simte oarecum marginalizat. În vreme ce e vorba de o decizie importantă și pentru noi, deoarece suntem în linia întâi Discutam adineauri de uh, posibilitatea audierii acestui candidat pentru a îi putea pune uh, toate întrebările care ne preocupă, referitor la independență, bună oară, la protecția uh, intereselor celor vizați de codul de deontologie și așa mai departe. Uh, un răspuns foarte scurt, uh, roagă președintele. Într-adevăr, voi fi foarte succint, însă aș sugera ca domnul Eilert, ca și director interimar, să vină în fața dumneavoastră la Parlamentul European și să aibă un schimb de vederi cu domnile voastre. Cred că discutăm deja de câteva săptămâni despre această problemă, dar dumneavoastră nu ați putut uh, uh, fixa o audiere pentru directorul interminar, interimar, ori uh, mi se pare că, că etapa cea mai naturală este de a-l invita, de a-i pune toate întrebările pe care doriți, de a vedea care sunt uh, uh, posibilitățile dumnealui, gradul de independență și toate problemele care vă preocupă. Cred că aceasta ar fi procedura normală uh, chiar și din punct de vedere uman, acesta ar fi lucrul cel mai firesc, să primească o invitație din partea dumneavoastră. Sunt într totul de acord cu uh, uh, deputații în ce privește exagerarea importanței uh, declarațiilor naționale. Sigur, ele sunt extrem de importante, dar există o mulțime de alte probleme care se cer rezolvate într-o situație de gestiune um, repartizată. Colegii mei responsabili cu diversele arii sunt gata să uh, propună măsuri concrete în fiecare dintre aceste domenii. Și chiar dacă luăm această problemă declarațiilor naționale, se presupune că va deveni o obligație oricum, trebuie să armonizăm uh, procedurile în curs pentru a uh, obține niște declarații naționale comparabile între statele membre. Ori această muncă este imensă și necesită implementarea unor standarde de audit, aceleași standarde de audit în toate statele membre. Există o serie întreagă de astfel de constrângeri și, ca atare, aș dori să vă solicit să nu ne limităm doar la anumite uh, idei sau concepte, chiar dacă acestea sunt foarte bune, vă rog să mă credeți, uh, fiecare implică um, o muncă imensă, în special în domeniul coeziunii, uh, Mulțumim comisarului uh, Semeta, spune președintele. Vă doresc o seară bună. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul special al Curții de Conturi asupra gestiunii de către Comisia Europeană asistenței de preaderare acordată Turciei. Îi dau uh, de îndată cuvântul domnului uh, Engvirda în numele Curții de Conturi. Very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta raportul special al Curții privind gestionarea de către Comisia Europeană a asistenței de preaderare pentru Turcia. Acesta a fost primul audit de uh, evaluare a, a reușitei asistenței de preaderare acordată Turciei, realizat de către Curtea de Conturi. Au fost examinate în acest audit două programe de asistență. Programul de asistență de preaderare pentru Turcia din 2000 până în, la sfârșitul lui 2006 și succesorul acestuia, instrumentul de preaderare, de asistență pentru preaderare. Pentru ambele programe și pentru ambele perioade, Asistența de preaderare a fost gestionată conform așa numitului sistem de implementare descentralizată. Comisia își păstrează răspunderea completă pentru gestionarea asistenței de preaderare, însă programele sunt gestionate de către autoritățile turce. Și pentru acest scop au fost create noi instituții în Turcia de către autoritățile turce și au fost acreditate de către Comisie la sfârșitul lui 2003. Ca parte a acestui sistem, delegația Comisiei în Turcia de efectuează verificări ex ante legate de achizițiile publice și de contractare. Principalul beneficiar al fiecărui proiect, un minister sau un alt organism public, este responsabil cu propunerea de idei de proiecte de specificarea cerințelor și de gestionarea activităților din cadrul proiectului. Cam 500 de milioane de euro sunt bugetați în fiecare an pentru noi angajamente în acest program. Întrebarea globală a auditului a fost dacă asistența de preaderare pentru Turcia a fost gestionată eficient de către, Uniunea, de către Comisia Europeană și au existat trei domenii principale. În primul rând, crearea programelor naționale anuale și eficiența lega legată de acestea a exercițiului de programare. Apoi, funcționarea eficientă a sistemului descentralizat de implementare și o, un eșantion de proiecte care să identifice și să ilustreze prin exemple concrete consecințele unei programări potențial slabe și a unor proceduri de implementare ineficiente. Și înainte de a ajunge la concluziile acestui raport special, vreau să vă uh, spun clar că aici auditată de către Curtea de Conturi este Comisia Europeană și nu Republica Turcă. Acest audit a fost uh, centrat pe modul în care Comisia a gestionat fondurile europene oferite Turciei. Și nu s-a examinat dacă Turcia este gata sau nu să intre în Uniunea Europeană. Ținând cont de acestea, Curtea de Conturi a constatat că există puncte slabe în gestionarea de către Comisie a asistenței de preaderare pentru Turcia, în primul program de preaderare care a fost desfășurat între 2000 și 2006. Aceste puncte slabe au fost uh, aceleași cu cele observate în alte programe de preaderare, în cele anterioare. Termene mult prea lungi, probleme de implementare, monitorizare inadecvată și evaluare, tot inadecvată. Curtea de conturi a remarcat mai specific că nu a existat uh, o stabilire destul de clară a priorităților uh, cărora să le fie alocată asistența Uniunii Europene. În ceea ce privește sistemul de implementare descentralizată, Curtea a constatat că instituțiile turce, cu toate că fuseseră aprobate de către Comisie, nu aveau suficient personal pentru programele naționale din 2002 până în 2004 și nu au reușit să implementeze la timp proiectele care au fost auditate sau programele în întregime. Cu toate acestea, sistemul de implementare descentralizată s-a asigurat că proiectele auditate au atins, în general, rezultatele planificate și că rezultatele vor fi probabil durabile. Acest lucru se datorează nivelului ridicat de angajament de care au dat dovadă autoritățile turce. De atunci, Comisia a acționat pentru a ameliora procedurile în cadrul instrumentului de asistență de preaderare cu toate că eficiența acestor modificări va putea fi evaluată doar în viitor. Comisia a introdus măsuri cu obiectivul de a rezolva multe dintre punctele slabe uh, ale instituțiilor turce responsabile. Impactul deplin al acestor ameliorări va putea fi evaluat numai după ce proiectele din cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare vor fi implementate în următorii ani. Curtea a mai tras concluzia că Comisia nu are suficiente informații pentru a demonstra eficiența asistenței de preaderare. Mai este nevoie de ameliorări în stabilirea de priorități și în evaluarea eficienței finanțării. Pe baza acestor observații, Curtea a făcut mai multe recomandări care au obiectivul de a susține Comisia în ameliorarea eficienței sale uh, și a asistenței. Este vorba mai ales de ameliorări ale programării, inclusiv direcționarea asistenței financiare, financiare europene conform nevoilor identificate, crearea de proiecte și implementarea de către, autori, de către instituțiile turce responsabile și eh, raportarea privind implementarea rezultatele Uh, proiectelor și monitorizarea performanței proiectelor. Vreau să închei spunând că de-a lungul anilor, Curtea a efectuat o serie de audituri privind uh, importanța asistenței Uniunii Europene pentru statele candidate și potențial candidate. Prin acestea avem scopul de a contribui la ameliorarea eficienței instrumentelor de politică ale Uniunii Europene. Și în acest sens vreau să subliniez încă o dată că angajamentul autorităților turce este un factor major pentru atingerea acestor obiective. Și anume, ca această țară să respecte criteriile de la Copenhaga pentru aderare și să se alinieze la achiul comunitar al Uniunii Europene. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Piper, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului Ingvete de la Curtea de Conturi. Aș dori să vă reamintesc că acest raport este, de asemenea, uh, face parte din baza pentru descărcarea de gestiune a Comisiei pentru 2008. Este vorba despre asistența de preaderare pentru Turcia între anii 2000-2006, dar și despre noul instrument de preaderare care a fost evaluat de către Curtea de Conturi. Dați-mi voie să fac un rezumat. Curtea de Conturi consideră că proiectele au fost în mare parte în regulă, uh, nu, s-au, uh, nu s-a făcut abuz de bani și Uh, în același timp, nu exista nicio legătură cu uh, pregătirea pentru aderare. Uh, nu existau niște priorități clare la aceste proiecte. Este foarte ciudat. Este ciudat și faptul că în cadrul instrumentului IPA nu există niște criterii măsurabile pentru performanțele acestor proiecte și, de asemenea, acestea nu au fost evaluate în mod corespunzător. În același timp, banii uh, alocați au crescut de la 200 de uh, milioane până la uh, undeva la 800 de milioane pe an. Acestea sunt uh, doar câteva contradicții. Dați-mi voie să vă citesc câteva uh, citate. Uh, dintre, din raportul Curții de Conturi. Um, asistența de aderare nu a fost definită în mod clar, nu a fost orientată în funcție de niște obiective clare. Nu s-au uh, uh, definit în mod concret proiect, obiectivele de proiect și nu s-a făcut legătura cu, uh, cu obiectivele strategice pentru aderare. Comisia nu avea informațiile necesare pentru a putea evalua eficacitatea asistenței de preaderare. Acestea toate sunt citate din raportul Curții de Conturi. Și uh, aici se află uh, centrul problemei. Uh, Există și o, există o parte pozitivă. Proiectele care au fost analizate, care au fost evaluate, s-au dovedit a fi în regulă, dar nu aveau nicio legătură cu procesul de aderare. Uh, faptul că ele au fost în regulă, uh, acest lucru arată, da, autoritățile turce și-au făcut treaba bună, treaba bine, dar dacă alegi proiectele uh, în mod aleator, atunci întrebarea este de ce de ce se fac lucrurile așa? De ce nu se... Uh, de ce nu se aleg proiecte care să aibă de-a face cu pregătirea Turciei pentru aderarea la Uniunea Europeană? Acestea sunt, pentru mine, niște chestiuni foarte importante. Sunt niște întrebări la care nu există răspuns, cel puțin eu nu am găsit unul, și aș dori, din acest motiv, să fac trei recomandări pe care vom încerca să le includem în uh, textul, uh, să fie incluse în textul comisiei. În primul rând, ca fondurile IPA să fie concentrate în direcția proiectelor care să fie relevante pentru aderare și să se fixeze niște priorități obligatorii pentru aceste proiecte. Acestea să, trebuie să meargă uh, în direcția obiectivelor strategice atâta timp cât nu există progres în acest sens, eu consider că um, noi plătim mult prea mulți bani și de aceea aș dori să fixăm ca nivel al asistenței pentru preaderare uh, fondurile, nivelul fondurilor din 2006, așadar să reducem nivelul actual. În momentul în care vom vedea uh, progrese, atunci vom ridica această rezervă în ceea ce privește banii. Eu cred că este uh, irresponsabil ca în momentul în care să vedem deficiențe, în momentul în care descoperim deficiențe, să încercăm să le compensăm prin acordarea fondurilor suplimentare. În al doilea rând, uh, instrumentul de asistență pentru preaderare trebuie să fie definit, uh, trebuie să fie redefinit, um, reformat pentru că nu trebuie să avem o, un comportament uh, automatic. Um, ce facem dacă una dintre statele, una dintre țările candidate nu reușește să îndeplinească toate criteriile necesare. Trebuie să fim flexibili și să avem uh, alte instrumente, cum ar fi un parteneriat uh, consolidat cu Uniunea Europeană. Nu trebuie să uh, avem o abordare uh, rigidă pentru toate aceste țări. Cred că uh, există niște elemente pozitive în raportul Curții de Conturi, însă există și niște elemente îngrijorătoare pe care trebuie să le luăm cu seriozitate în considerare. Am să discut cu colegii uh, de la AFET și cu uh, ceilalți raportori și sper ca uh, recomandările mele să fie incluse în uh, rezoluție. Și vreau să discut cu colegi toate aceste chestiuni. Mulțumesc, domnul Zondergaard. Tak, formand. Altså, efter min mening, så er det her en øh, katastrofal... Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că situația este catastrofală și că raportul acesta este catastrofal pentru comisie. Aici nu e vorba de o rata erorii acceptabilă sau nu nu se poate, de fapt, măsura dacă s-au utilizat, de fapt, instrumentele necesare pentru obiectivele stabilite. Și atunci când citim raportul Curții de Conturi, constatăm că există mai multe puncte critice. Și mi-aș permite să mai pun o întrebare. Se știe că în luna ianuarie la uh, radioul suedez s-a desfășurat uh, un sondaj de opinie referitor la aderarea Turciei, dată fiind și uh, asistența de preaderare. E vorba, de fapt, de uh, ajutarea statelor candidate. Acesta este scopul asistenței. Și unul dintre criteriile referitoare la Turcia este cel ce ține de drepturile omului, de, dintre criteriile de la Copenhaga. Însă s-a constatat când s-a făcut acest sondaj de opinie la un radio din Suedia, că există mult prea multe puncte slabe în acest sens și că, de fapt, lipsesc rezultatele. Și mai rău, s-a constatat că fondurile au fost alocate de către Turcia cu scopuri politice și că guvernul la putere a folosit acești bani pentru niște uh, regiuni gestionate de partidul aflat la putere. Deci de partidul islamist. Iar DTP, un partid care tocmai a fost uh, interzis, nu primea bani când se afla la putere în anumite zone. Sunt foarte multe exemple în acest sens. Deci este și mai grav decât să nu se atingă rezultatele. De fapt, se ating rezultate total opuse celor dorite. Și țara mai are foarte mult până când va atinge criteriile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a intra în Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care am încercat să mă adresez și înainte întrebări comisiei. Voiam să știu dacă nu există un semnal de alarmă în acest sens am uh, adresat o întrebare orală și o întrebare scrisă în acest sens. Problemele au fost discutate cu Curtea de Conturi și cred că sunt probleme mult mai grave decât ni s-a spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schmidt. Uh, Aș vrea să subliniez aceeași problemă ca antevorbitorul meu. Vreau să spun în primul rând că eu sunt pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Însă trebuie să împlinească criteriile de la Copenhaga. Nu sunt de acord cu domnul Piper care spune că poate au nevoie de mai puțin bani. Eu cred că au nevoie de mai mulți bani, dar trebuie să și adopte regulile necesare și trebuie să uh, pună în aplicare mai multă strictețe, dar nu cred că trebuie să îi pedepsim. Pentru că în unele dintre statele noastre se folosesc aceste chestiuni pentru a bloca aderarea Turciei într-un cadru politic mai global, ceea ce cred că este foarte prost pentru Uniunea Europeană. Dar mai sunt niște întrebări. Eu cred că Curtea de Conturi a făcut aici o treabă foarte bună. Domnule Sondergaard, ați uh, menționat sondajul de la postul de radio din Suedia, ceea ce, într-adevăr, sunt lucruri foarte concrete și foarte bune, dar mai sunt și alte lucruri și eu nu cred că răspunsul Comisiei este suficient. Dacă vom compara aceste declarații cu situația reală, pentru că acum vorbim despre asistența anterioară, iar concluziile de la uh, Uh, radioul din Suedia sunt de acum, din toamna lui 2009. Și conform uh, investigațiilor lor, în fine, am vorbit cu reporterul respectiv pentru că a fost în uh, Turcia, în estul Turciei și a întrebat peste tot dacă s-au primit bani și de unde și cum și a arătat că există foarte multe probleme, că minoritățile nu au primit bani, că curzii nu au primit, că asirienii nu au primit, că de asemenea Uh, femeile nu au fost suficient susținute. Și acest reporter a făcut o listă cu foarte multe probleme. Dar uh, când am trimis o scrisoare, eu și uh, un coleg de la socialiști, uh, ni s-a spus că nu există de fapt probleme. Și că dacă au existat probleme, acum sunt rezolvate. Vreau să știu dacă este adevărat. Cel puțin eu doresc ca Turcia să intre în Uniunea Europeană și dacă dorim acest lucru, trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt folosite cu mare strictețe, pentru că altfel vor fi contraproductive. Aș spune că dacă sunt folosite în ghilimele de dușmanii uh, aderării Turciei, vor fi foarte multe probleme. Avem multe de făcut aici și cred că acest raport al Curții de Conturi este un început foarte bun, trebuie continuat, dar rezultatul nu va fi să spunem că Turcia nu are ce căuta Uniunea Europeană, ci din potrivă, din punctul meu de vedere. Mulțumesc, vă rog să fiți succinți pentru că nu mai avem uh, nici măcar zece minute. Domnul Geller. Aș dori să încerc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Engverda și, a, și colegilor de la Curtea de Conturi pentru acest raport foarte util. Dragi colege, dragi colegi, vorbim despre un raport al Curții de Conturi despre gestionarea asistenței de preaderare, gestionare uh, a comisiei. Comisia a fost auditată, nu altcineva. Domnul Lengvier a spus uh, acest lucru foarte clar și vreau să-l subliniez. În al doilea rând, haideți să vorbim despre raport eu nu înțeleg suedeză și ascult foarte rar uh, radioul suedez. Um, și nu vreau să intrăm într-o dezbatere în care vin colegii îmi spun ce se transmite la radio în Suedia. Nu cred că ne ajută deloc uh, o astfel de discuție. În ceea ce privește acest raport, sunt două elemente care mă îngrijorează. În primul rând, faptul că se subliniază în raport că pentru primii ani Uh, nu au existat criterii pentru a măsura succesul um, activităților acestor proiecte din Turcia. Cu alte cuvinte, um, noi am discutat în această după masă despre politica de coeziune. Ei bine, Comisia uh, are uh, un instrument care este asemănător, dar nu folosește absolut deloc criteriile uh, Uh, necesare. De ce? Și a doua problemă este că nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. De ce sunt acreditate organisme atunci când este foarte clar că acestea nu au personalul necesar pentru a putea face ceea ce așteaptă comisia de la ele? Comisia trebuie să fie aici un, uh, un îndrumător, uh, trebuie să uh, învețe, să ajute aceste instituții să gestioneze fondurile europene. Și mă întreb de ce lucrurile au fost gestionate în acest fel. Și apoi mă uit în raport și citesc că în ceea ce privește Anatolia de Est, de exemplu, Comisia n-a putut să facă acest lucru pentru că acolo uh, există uh, niște excepții în uh, legislație care nu permit Comisiei să uh, facă acest lucru, nu permit uh, uh, auditarea uh, nevoilor uh, de la fața locului pentru a uh, finanța proiecte. Ei bine, Uh, domnule Piper, uh, ați menționat faptul că nu sunt uh, um, luate în considerare criteriile de aderare în evaluarea și în acceptarea proiectelor. Ei bine, acesta este din nou o problemă a Comisiei și trebuie să solicităm uh, în mod clar o modificare rapidă și radicală către criteriile de către aderare. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește cel de-al treilea punct. Discutăm despre un raport al Curții de Conturi despre asistența de preaderare pe care o gestionează Comisia față de un stat. Statul acesta are o promisiune cu privire la aderare, uh, ceea ce înseamnă că acest uh, instrument uh, al de asistență pentru preaderare nu poate să fie transformat în, într-un instrument utilizat pentru alte scopuri, gen politica de vecinătate, instrument de vecinătate. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Pentru mine e doar un exemplu suplimentar care dovedește în tocmai ceea ce am spus mai devreme. Responsabilitatea politică și administrativă a Comisiei Europene pur și simplu nu există. Comisia nu se simte um, um, implicată într-o decizie atât de importantă precum este aceea referitoare la Turcia. Sigur că suntem pentru um, utilizarea corespunzătoare a fondurilor UE, vederea preaderării Turciei este doar o observație din partea mea în marginea uh, descărcării de gestiune a Comisiei. Eu, la rândul meu, um, doream să intervin, deoarece am spus cu toții că ceea ce ne interesează e ca fondurile atribuite Turciei să fie cât mai eficace și nu discutăm acum despre candidatura Turciei ca atare. E una ceea ce observ, domnule Biper, uh, ceea ce propune Curtea de Conturi în ce privește fezabilitatea și uh, sustenabilitatea proiecturilor uh, trebuie să fie același lucru. Există o lipsă de indicatori, practic, atunci când e voia, vorba de a evalua um, aceste uh, ajutoare. Indicatorii nu au fost cei adecvați, Curtea de Conturi um, o spune în mod explicit, dar există și alte exemple Cred că e nevoie de o mai bună definire sau cel puțin o clarificare a obiectivelor, iar acest lucru va ameliora eficacitatea. Ca atare, susțin o revizuire de către Comisie a capacităților sale de gestiune și cred că ar trebui să susținem Turcia în dezvoltarea sa și în uh, evoluția sa către Uniunea Europeană. În concluzie, aș dori să îi dau cuvântul domnului Firon, partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi voi limita observațiile la raport și doar la raportul Curții de Conturi, precum și la documentul de lucru al domnului Piper deoarece celelalte probleme nu sunt pe ordinea de zi. Doresc să evoc trei aspecte. Întâi de toate, e limpede că au existat slăbiciuni în uh, asistența pentru preaderare a Turciei. În anul 2000 am pornit de la zero. Știu bine că avem experiență cu alte țări candidate în ce privește asistența de preaderare, dar uh, cu Turcia a fost ceva uh, cu totul diferit și a fost o perioadă de ucenicie, dacă vreți, atât pentru Turcia, pentru autoritățile turce, cât și pentru Comisia Europeană. Mă întreb, pe de altă parte, ascultând intervențiile dumneavoastră, dacă am citit cu toții același raport. Pentru că în concluziile curții de conturi eu nu văd uh, să ni se reproșeze faptul că nu a existat nicio prioritate sau nicio legătură cu criteriile de aderare. Uh, unii spun că nu uh, apare nicio legătură cu criteriile de aderare, dar doresc să mi se demonstreze acest lucru că au existat proiecte care să nu fi avut absolut nicio legătură cu criteriile de aderare. Din punctul nostru de vedere, toate criteriile de aderare au servit ca punct de referință pentru toate proiectele. Iar asistența de preaderare către Turcia a fost mereu uh, identificată în funcție de criteriile de aderare, în funcție de prioritățile parteneriatului pentru aderare și uh, în funcție de MIPD. Uh, toate acestea au fost documentele de referință care au canalizat intervenția noastră. Poate că nu au existat suficiente priorități, sau că prioritățile nu au fost suficient definite, dar acesta este un cu totul și cu totul alt lucru. Vă rog să-mi citați, să-mi dați exemplu, un singur proiect care să nu fi fost în relație cu criteriile de aderare. Cea de-a doua observație pe care doream să o fac. Începând din 2007, am introdus o serie întreagă de ameliorări semnificative, iar Curtea de Conturi le-a recunoscut ca atare. Bună oare, am introdus indicatori, criterii de selecție, uh, celebrele indicatoare SMART și RACER, care permit tocmai măsurarea mai exactă a pertinenței proiectelor supuse atenției noastre. Niciunul dintre proiectele care nu îndeplineau aceste criterii nu a fost acceptat. Niciunul. Cea de-a treia observație, suntem și noi de acord cu Curtea de Conturi că, sigur, putem uh, lucra mai bine. Iar în prezent elaborăm o nouă abordare a um, programelor IPA, nu numai pentru Turcia, dar și pentru alte țări candidate sau potențial candidate, și anume vorba de o abordare strategică sectorială. Dorim să dezvoltăm asistența uh, sector cu sector. Iar aceste strategii sectoriale vor fi prezentate uh, fie de țările candidate, fie uh, unele pe care noi um, um, le vom um, indica ca prioritare uh, acestor țări candidate. Sunt acum gata să răspund la întrebările dumneavoastră. În ce privește programul de radio suedez, o singură observație. Ați avut uh, uh, noroc, uh, stimate domn, uh, că v-ați întâlnit cu un jurnalist. La noi n-a venit niciun jurnalist să ne pună întrebări. Am și fost încântați să le oferim toate elementele uh, care să le permită să um, construiască o uh, anchetă conformă cu faptele. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Aveți două minute uh, pentru concluzii domnule reprezentant al Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte, mă uit la ceas și am doar trei observații. Prima, într-adevăr, s-a spus că există o diviziune a muncii între Curtea de um, Conturi și politicieni. Curtea de Conturi se uită la fapte și la eficacitate, la economii, eficiența politicilor și dacă acestea au, fost sau nu, au avut sau nu succes. Politicienii trag concluziile. O țară merită sau nu să devină stat membru. Acest lucru e limpede. Acestea fiind spuse, trec la cea de-a doua observație a mea, și anume, dacă doresc să fiu practic și mă uit la propunerea domnului Piper, căruia îi mulțumesc, pentru a ne fi oferit o uh, reflexie foarte exactă a uh, raportului nostru. Uh, firește, dumnealui își adaugă propriile concluzii, dar în ce privește propunerea de rezoluție, nu am absolut nicio problemă cu punctul 1, 2, 5, 6 și 7. În schimb, numărul 4 mi se pare uh, politic să nu dăm uh, mai mulți bani Turciei, uh, să privilegiem un parteneriat decât uh, aderarea și așa mai departe. Aici trebuie să mă abțin. La numărul 3, la punctul 3, dacă există o reflecție asupra raportului curții, eu cred că este prea negativă, prea selectivă. Punctele negative pe care le menționăm în raportul noi în raportul nostru uh, figurează cu prea multă pregnanță și nu sunt citate uh, punctele pozitive pe care uh, domnul Fion din partea Comisiei tocmai le-a citat. Ca atare, doresc să conchid că nu judecăm în niciun fel, nici eu, nici Curtea de Conturi, um, aspectul politic al aderării Turciei la Uniunea Europeană, dar noi avem impresia că felul în care calitatea administrației în ministerele uh, turce este mai bună decât în anumite ministere din țările din Balcan. Mulțumesc, spune președintele. O seară bună tuturor!